Colleagues, <laughs> Can I bring the meeting to order and go on with the next? Stimați colegi, să ne reluăm reuniunea și să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, și anume anunțurile uh, sau comunicările din partea președintelui. Dați-mi voi în primul rând să vă comunic deciziile coordonatorilor din 14 octombrie. În ceea ce privește vasele pe căile navigabile interne, PP-ul um, va Um, fi, va avea raportul, eh, cele două rapoarte în ceea ce privește regulile financiare aplicabile bugetului uh, Uniunii. La Comisia de Buget, uh, ei sunt cei care au decizia. În ceea ce privește uh, conturile finale ale Comisiei pentru Agenția Maritimă, PPE-ul a primit raportul în ceea ce privește descărcarea Comisiei Europene ECR, au, prim, au primit raportul și coordonatorii nu au acționat, nu au discutat celelalte. Deci conturile Cezar, EASA, Agenția Căilor Ferate, acestea vor fi Uh, făcute împreună cu PP-ul. Audieri și delegații. Coordonatorii au fost de acord că o delegație de șase membri poate va merge în Madeira din 24 martie. Este singura săptămână în care avem voie să mergem. Nu vor avea loc uh, audieri în primul trimestru din 2014, am primit de asemenea și raportul de comitologie. Apoi, reuniunea coordonatorilor de ieri. Avizele, un singur aviz referitor la sistemul de rotație, pp ul va face acest raport. ETS, de care s-a ocupat Mathieu Groș în trecut, uh, e bine, Mathieu Groș va continua să se ocupe de el. Atât, uh, alte documente am mai primit de informații. Studiul în ceea ce privește transportul în regiunile ultraperiferice, coordonatorii au căzut de acord ca studiul să fie prezentat la una dintre viitoarele noastre reuniuni. O să încercăm să uh, Uh, punem acest punct așadar pe ordinea de zi. Soli solicitare de regula 51, uh, decizia co um, coordonatorilor a fost să respingă solicitarea de regulă 51, dar să fie de acord referitor la regula 50 la primele două puncte de la articolul 8. Și de asemenea, secretariatului s-a solicitat să explore posibilitatea de a organiza o audiere. De asemenea, a avut, un loc, a avut loc un schimb de vedere referitor la ITS, s-a primit uh, newsletterul uh, referitor la comitologie. Așadar, acestea au fost informațiile de la reuniunile, ultimele două reuniuni ale coordonatorilor. Dacă aveți întrebări, dacă nu, trecem mai departe și trecem mai exact la vot. Are toată lumea cartelele de vot? Dacă aveți cartelele de vot, facem un vot de verificare. S-a deschis votul. Asta e numai ca să verificăm că cei de la PPE nu au membri în plus care să voteze. Deocamdată totul e în regulă, a votat toată lumea. S-a închis votul. Iată, până acum totul e în regulă. Bun, refacem te testul. Ca să fim siguri, s-a deschis din nou votul. Acum ar fi minunat ca cineva din alt grup să fie, să fie în plus. Iată, totul e în regulă. Începem. Așadar. Am să încep uh, prin a pune săculețul de ceai direct în cană, astfel încât dacă vine omul cu apa caldă să poată să pună direct peste ceai. Bun. O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE, raportor domnul Danta. Începem cu amendamentul 1, vot pe părți, solicitat de PP. Prima parte, recunoaște importanța, etc. A doua parte, restul. Prima parte a amendamentului 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte mai e logică? Bun, o votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă. Urmează amendamentul 2, doamna Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a deschis votul la amendamentul 3. A votat toată lumea? S-a închis votul. 16 pentru, 20 împotrivă, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem așadar acum la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Putem verifica 24, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 25, vă rog. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și șase cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem uh, vota 48 la 55 în bloc? Nu, 50 e diferit. 48 uh, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final, s-a deschis votul. Has everybody voted? Vote. A votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. Se adoptă în unanimitate. Felicitări, domnule Dantin. Sunt convins că uh, același va, la fel va fi votul și când discutăm al patrulea pachet feroviar. Urmează acum amenajarea spațiului maritim în zonele costiere. Doamna Meissner, domnule Kuhn, dați-mi, stați să-mi caut urechile. Domnul Cun, da, este vorba de două amendamente pe care le-am uh, depus eu referitor la actele delegate. Este vorba de amendamentul 209 și 212. Le voi retrage pe amândouă, pentru că formularea uh, raportoarei în aceste două puncte este chiar mai uh, clară și mai uh, țintită decât uh, am putut eu să formulez lucrurile. Recunosc. Deci 209 și 212. Thank you for that, Bernard. Right. Mulțumesc. Sunteți pregătiți? Amendamentul 1 este, 1 este numai lingvistic, deci trecem la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 83. Cine este pentru? doi votăm ca și o adăugare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Verificăm. Eu cred că este respins. S-a deschis votul. 82. 82 ca o adăugare. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 83. Cine este pentru? Reluăm. 83. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă abțineri se adoptă. NV13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 26. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 85. al domnului Cumuțacos. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. 87. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27 pentru 10 împotrivă se adoptă. Haideți, oameni buni, ridicați mâinile. Bun, NV14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 de la Peș pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 lingvistic, 91 și peș 30 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Peș 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. O 106 este următorul. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 107-108 sunt identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 110. Eu cred că se adoptă. Dar este foarte clar că brațele încep să vă obosească. A votat toată lumea? S-a închis votul. Da, se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Reiau. Mathieu, puneți oamenii să ridice mâinile. 111. Pentru. Aha, împotrivă. Abțineri. Tot trebuie să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, pentru că liberalii au votat altfel de data asta. Nu? Compromisul 7. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum vă spun și ce părere am despre toate aceste voturi. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 urmează acum. Și cred că s-au făcut pariuri de cum se va vota aici. 149. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 150. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 150. Cred că se respinge, dar să verificăm oricum. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Ce bine că am verificat. 26 devine caduc, deci trecem la peș 45. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 de la peș pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O, uh, NV26. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, tineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă, tineri se adoptă. Urmează acum 30 de la Envy. Este o adăugare la compromisul 10, toate acestea de la Envy. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. E foarte clar că ne înțelegem bine cu Envy săptămâna asta. Pești 50. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 170. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 devine caduc, deci 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru împotriva, 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 44 pentru împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la NV40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru... A, nu, nu, nu votăm asta, aveți dreptate. Trecem la 180. Cine este pentru 180? Împotrivă, abțineri, se respinge. 181 și MV43, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, putem verifica. 181 și NV43 împreună s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV44 pentru, NV44, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Peș 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm 186. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Envi 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 și 187 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Putem să notăm că au fost uh, adoptate. Felicitări domnului Van Dalen. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pești, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 urmează. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pești 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 200 a domnului Cun. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201, 202 și 203. Votăm în bloc cu adăugarea uh, cuvintelor or competence of national entity. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Presupun că înțelege cineva despre ce e vorba. 204. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 205. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 206. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ce s-a întâmplat cu 205? Bun, votăm 62 și 63. Iată, cine este pentru? 62 și 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și eu am crezut că devine caduc, dar a fost oricum respins. 208. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru. 208 a fost adoptat. Bun, vă cred pe cuvânt 207 devine caduc, 209 a fost retras, deci trecem la 210. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 devine caduc, 213 devine caduc, 212 a fost retras, 214 devine caduc, 215 a fost retras, 206 a fost adoptat? Nu. Bun, deci votăm 211. Cine este pentru? 211. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge oricum. 212 retras, 214 urmează. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 urmează. Da? Da, 216, pentru că celelalte nu au fost adoptate. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. La 217 a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 19. Foarte bine, domnule Groș că mi-ați cerut să verificăm. Bun, unde suntem? La 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 218-219. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 220-221. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 222. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele două sunt caduce, peș este caduc. Trecem la 227. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 57. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 228. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, abțineri, se adoptă, Împotrivă, abțineri, se adoptă. MV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Ai, ia uite, compromisul 1 a ajuns la capăt. Cine este pentru compromisul 1? Împotriva abțineri se adoptă. Pe 7 pentru împotrivă, abțineri se respinge, peș 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peș 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Peș 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Peș 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Peș 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Uh, Pe 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Peș 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru. 77 cer scuze, domn președinte, pentru, împotrivă, abțineri, respins, pești 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins, MV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, MV10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Pești 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Pești 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envi 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Pești 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pești 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Se pare că uh, ne luptăm cu Comisia pentru Pescuit, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pești 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cred că domnul Cum este pescar uh, în secret, pești 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 60 pentru împotrivă abțineri uh, respins, 61 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 59 pentru împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și ultimul de la pescuit, 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final, doamnelor și domnilor, votul s-a deschis. Yes, Has everybody voted? Yes. A votat toată lumea, votul s-a închis. 32 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Iar acum um, proiectul de rezoluție legislativă, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 32 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. De asemenea, felicitări, doamnă Meissner. Următorul raport cel al domnului Rubix. Da, Ghezin? Dorem doar să fac un comentariu succint, să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare. A fost un raport foarte dificil, pentru că a fost un element nou în acest nou cadru de aceea a fost atât de uh, dificil. Uh, Comisia pentru pescuit a avut o abordare cu totul diferită, de aceea ea nu a putut fi integrată. Și eu fac parte ca membru suplean din Comisia uh, Pești de altfel. Aș dori să mulțumesc tuturor și pot să spun că aștept uh, cu nerăbdare următoarele etape. Domn președinte, E foarte neobișnuit, uh, nu-i așa, ca Comisia pentru Pescuit să aibă o abordare cu totul diferită. Trecem la următor raport, raportul domnului Rubix, cu privire la marca de calitate regională, cea mai bune practici în economia rurală. Compromisul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 19 pentru Împotrivă abțineri. Verificăm. La 19 cred că este respins, dar votul s-a deschis la amendamentul 19. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri respins. 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă Abținere se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 29 urmează pentru împotrivă abțineri. Putem verifica 29, vă rog, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica 31, vă rog. Există o anumită confuzie. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. La egalitate. 32 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 32, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 Bine, verificăm 33, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Din nou la egalitate, respins. Acesta a fost amendamentul 33. Trecem 34 pentru împotrivă. Verificăm 34 pentru că nimeni nu ridică mâinile. Votul s-a deschis. PP-ul are un vot în plus. Votul s-a închis. Se adoptă 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 2, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 3 pentru, împotrivă. Verificăm 3, vă rog, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Ajungem la 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 5, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 6 al domnului Benion pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 35 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnule Rubix. Se adoptă. to Could I ask people to leave quietly, please, if they could? Vă rog să păstrați liniștea în sală, dacă se poate. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul controversat al domnului Lightfeld în legătură cu greutatea și dimensiunile maxime autorizate. Se va prezenta proiectul de raport. Voi uh, încerca, domnule Lightfred, să aștept puțin până se face liniște în sală. Doamnelor și domnilor, de obicei uh, uh, consider că e util să ținem o singură ședință în sală, nu mai multe deodată. Dacă aveți ceva de discutat în privat, puteți foarte bine și din sală să vă purtați discuțiile uh, acolo, pentru ca noi să putem continua cu propria noastră de discuție. Domnule Lightfield, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știam că raportul meu e unul controversat până când nu mi-a spus dumneavoastră asta, dar sunt norocos că am aflat totuși că pot să țin cont de asta. Stimați colegi, a fost o mare plăcere să aflu că pot prelua acest raport. Pe de o parte pentru că subiectul, la modul general, este foarte interesant, pe de altă parte pentru că, așa cum spunea domnul președinte, există diferite căi de acces. Cred că am putut uh, izola o cale de acces comună în acest cadru și vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar uh, nimeni nu a părut foarte entuziasmat de această inițiativă legislativă și eu cred că ar fi un exemplu bun de dat dacă se alege să fie trimise astfel de acte legislative în Parlamentul European. Vis-a-vis -vis de raport, mi se pare o operă legislativă foarte interesantă. Dar este una pe care eu o resping. Eu am uh, venit în Parlamentul European crezând în uh, interesul general, crezând în interesul general de a avea un uh, trafic care să fie unul în care să prevaleze bunul simț, acest bun simț uh, în ultimii 8 ani și jumătate a prevalat până în urmă cu câteva luni când au putut fi izolate unele tendințe false. Acest common sense de a trece de pe șosele, pe căile ferate, este un uh, bun simț care nu mai este respectat de comisarul uh, Calas în ultimele luni, ba chiar a fost încălcat în repetate rânduri. Mie mi se pare greșită abordarea comisiei, nu este vorba despre politica de transport a Europei aici, este vorba despre politica de transport a unor lobbyiști care vorbesc în interes privat, nu în interesul public al cetățenilor europeni. Și astfel a fost și făcută propunerea legislativă a Comisiei, în această lumină trebuie să fie văzută și am făcut un lucru pe care l-am făcut foarte rar. Practic am respins pe conținut propunerea legislativă a Comisiei. Esența propunerii legislative a Comisiei este destul de confuză și nu este utilă deloc nu ne spune ce se va întâmpla cu traficul uh, transfrontalier al uh, camioanelor. Există deja jurisprudență pe tema asta și putem discuta dacă e bună sau nu, dar e clar că se deviază de la cursul de până acum al Comisiei, un curs care a durat uh, decenii. Motivele sunt ușor de înțeles și dacă ne uităm la propunerea Comisiei, și să știți că eu nu am mai văzut în viața mea așa ceva. Până acum știți foarte bine că existau câțiva stakeholderi care interveneau pe lângă comisari, dar aceștia nu erau uh, din partea organizațiilor de protecție a mediului și ei spuneau că ar trebui să fie modificată politica transportului. Așa a început totul și până la urmă vom vedea cum se va încheia totul. Ce am propus eu? Eu am propus ca pe viitor să nu existe astfel de camioane mari care să facă călătorii transfrontaliere. Asta este primul punct al propunerii. Punctul 2. Au fost făcute câteva propuneri vagi în materie de siguranță, în materie de control al uh, tonajului și eu am spus că într-un termen uh, previzibil, aceste lucruri trebuie să devină obligatorii. Eu cred că siguranța, în special pentru participanții dezavantajați, să spunem, la trafic, este primordială și de aceea trebuie să existe mecanisme de protecție și acestea trebuie să fie reținute și să, în legislație și trebuie să fie obligatorii. Cred că trebuie să fie posibil să se poată verifica mai ușor uh, tonajul, greutatea, masa autovehiculelor, în special al camioanelor și de aceea s-a pus întrebarea dacă mediul științific se va implica în această problemă sau nu. Eu cred că în viitor va trebui să existe indicatoare de masă în în camioane, pentru ca controlele să se poată face mai ușor și pentru a-i proteja pe șoferi, pentru că ei de multe ori nu pot aprecia cum a fost încărcat camionul respectiv. În ceea ce privește măsurile aerodinamice, în principiu am o părere bună despre acestea, dar a fost ciudat că există deja o directivă care practic spune clar care sunt măsurile care pot fi luate, cât de lungi, cât de și cum trebuie să arate aceste dispozitive, dar iată că comisia vine și se contrazice și contrazice această directivă care provine din partea altei uh, direcții, genera- direcții generale. Poate că ar fi trebuit să se consulte înainte să contrazică acest curs și eu am uh, propus ca cel mai bine că ar fi cel mai bine ca lucrurile să se potrivească. Văd cu ochi buni acele măsuri care vizează îmbunătățirea consumului de carburant, în special în anumite cazuri, în cazul anumitor camioane, și am încercat să extind aici puțin uh, măsurile propuse de comisie, prin adoptarea unor măsuri flexibile, prin uh, adoptarea altor uh, tipuri de angrenaj care poate sporesc masa. Îmi dau seama că există un potențial de ameliorare aici și sper să putem găsi soluțiile optime. Doamnelor și domnilor, ce v-am prezentat eu este propunerea mea, proiectul meu, Știu foarte bine că colegii mei, în special raportorii din umbră, văd lucrurile cu alți ochi, în special din anumite puncte de vedere, și de aceea cred că ar fi util să găsim un compromis care să fie sprijinit de o mare majoritate pentru a ajunge la un uh, rezultat optim în interesul Europei. Optim și pentru o economia europeană și pentru cei care sunt riverani la aceste axe majore și optim și pentru contribuabili. Nu cred că dacă este nevoie de o nouă infrastructură, ne putem permite să cerem contribuabililor să o plătească din nou, motivând că acest lucru va spori profitul unora. Am participat la mai multe evenimente în cadrul cărora reprezentan- unii reprezentanți spuneau că costurile sunt de 40 de milioane de euro pentru cei care trebuie să participe la adaptarea rețelei, la adaptarea infrastructurii. Alții spuneau că e vorba de costuri care se ridică la 110 milioane de euro, deci iată, diferă și sumele, diferă și interesele și trebuie să găsim un echilibru. Doamnelor și domnilor, aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi raportorilor din umbră, chiar dacă viziunile noastre nu se potrivesc întru totul, dar cert este că am avut o cooperare constructivă până acum Trebuie să și recunosc propunerile pe care le-am discutat și pe care poate acum nu le-am menționat au fost logice din punctul meu de vedere și cred că vom fi în măsură să găsim un compromis bun până la urmă. Mulțumesc! Thank you, Mr. Lightfried. Next. Mulțumim, domnule Lightfried. Acum, din partea Comitetului Economic și Social European, pentru 3 minute, domnul Ranotiari. Mulțumesc. Domnule președinte, bună dimineața tuturor. Eu am fost raportor din partea CS pentru această propunere cu privire la dimensiuni și greutăți. Documentul nostru, avizul nostru, cum îl numim noi, a fost discutat uh, la plenara noastră din iulie și a fost aprobat în unanimitate, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Am citit proiectul dumneavoastră de raport și am văzut că multe comentarii și sugestii se aliniază celor pe care le-am încercat uh, noi, am încercat noi să le afirmăm în avizul nostru. Asta, de exemplu, când vine vorba de greutăți în exces, prin amendamentele sale, domnul Lightfried uh, a introdus termenul de, de vehicule care funcționează pe baza combustibilor alternativi. Noi uh, susținem uh, această inițiativă, dar până la urmă nu știm uh, cât de bună va fi această directivă, vom afla doar după adoptarea actelor delegate, după cum bine știți. Și sunt sigur că această comisie va supraveghea tot procesul. Pentru a fi succint și pentru a nu intra în detalii, dați-mi voie să mă refer doar la câteva subiecte pentru a oferi un plus de valoare dezbaterii dumneavoastră. Primul uh, aspect pe care aș dori să-l subliniez, și asta pentru că nu am regăsit în raportul dumneavoastră acest lucru, e bine, se leagă de articolul 16b al uh, propunerii, care oferă în transportul intermondal unități cu o lungime maximă de 44 uh, de picioare, Uh, care pot să ajungă până la o uh, greutate de 44 de tone, dar doar pentru uh, trei tipuri de vehicule modale. După părerea noastră, aceste dispoziții ar trebui extinse și la um, vehicule modale cu două axe, nu doar cu trei. Majoritatea vehiculelor care circulă în Europa se bazează pe două axe. Limitarea la trei axe Uh, ar uh, însemna nu doar un consum mai mare de combustibil, dar, mai important, uh, ar însemna și folosirea unui tip de transport combinat pentru a înlocui parcul auto existent. Apoi, un alt subiect controversat pe care totuși trebuie să îl ating este cel al sistemului modal european care vizează mega camioanele. Nu vom Uh, vorbi despre avantaje sau dezavantaje aici, pentru că sunt bine cunoscute. Însă, uh, multe persoane, printre care și raportorul dumneavoastră, se gândesc la uh, nivelul viitor pe care trebuie să-l aibă terenul de acțiune, care trebuie să fie echitabil. Tot mai multe state membre vor permite folosirea transfrontalieră a acestor vehicule. Prin urmare, există o posibilitate uh, să se creeze un efect de nomino atunci uh, când acceptăm astfel de vehicule în Europa. Aceasta este o realitate posibilă. Dacă asta se întâmplă, atunci noi credem că Comisia Europeană n-ar putea face altceva decât uh, să țină cont de asta câtă vreme lasă statele membre să uh, decidă direcția de urmat. Dacă vehiculele lungi uh, vor obține o cotă de piață în statele membre unde există um, o infrastructură adecvată și cerințe de uh, siguranță adecvate, atunci nu Comisia Europeană le va limita și asta fără să încalce principiul uh, subsidiarității pe care noi solicităm uh, uh, să-l respectăm în fiecare zi. Am și alte comentarii, dar văd că nu mai am timp. Prin urmare, mă opresc aici și vreau să spun din nou în încheiere că mulțumesc președintele acestui com- acestei comisii și tuturor celor prezenți pentru atenție. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult! Avem o lungă listă de vorbitori, prin urmare trebuie să invoc disciplina pe care invoc uh, adesea în astfel de situații. Fiecare dintre raportorii număr va primi 3 minute pentru intervenție, iar apoi 2 minute uh, celorlalți intervenienți. Domnul Sevama, domnul Benion, domnul Kramer, domnul Van Dalen, uh, sunt raportori din număr, iar apoi doamna Woodman Cole, doamna Foster, domnul Ertog, doamna Depac, domnul Higgins, domnul Bach. Nu cred că mai sunt și alții prezenți în sală în afara acestora, dar mai dorește și altcineva să intervine? Da, domnul Groș. Foarte bine. Prin urmare, pornim cronometrul și începe cu domnul Sevama uh, din partea PP pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru toată această muncă. Voi face mai întâi un comentariu și anume, domnul Leitzel, a folosit 80 până la 85% din timp vorbind despre uh, circulația uh, transfrontalieră a uh, vehiculelor lungi și grele. Eu cred că asta uh, spune totul despre acest raport, că aceasta este miza. De fapt, despre asta trebuie să vorbim. Uh, inițial nu asta era intenția noastră, am uh, avut foarte multe lucruri bune de integrat în legătură cu aceste dimensiuni, în legătură cu eficiența combustibilor, nu am niciun fel de problemă cu uh, aerodinamică, avem nevoie de toate aceste elemente, pentru că sunt aspectele importante din propunerea comisiei. Dar dați-mi voie să dedic și eu o mare parte din timp acestui tip de transport transfrontalier. Cu toții știm că transportul bunurilor va uh, spori și cifrele vor crește simțitor. Știm deja că se întâmplă asta în uh, statele în care se folosesc aceste camioane puțin mai uh, lungi cu uh, un sistem diferit de axe. Știm că există o reducere remarcabilă a emisiilor de dioxid de carbon în aceste state care au folosit deja timp de 15 ani aceste vehicule. Știm că există um, câștiguri economice substanțiale de pe urma acestei uh, utilizări. De altfel, știm la fel de bine că nu există chestiuni uh, Uh, care țin de siguranță, care să fie făcut obiectul unor studii în statele membre, uh, în statele membre care folosesc uh, aceste tipuri de sisteme de transport. Și, încă și mai important, știm și că în aceste state cota căilor ferate, care cred eu este foarte importantă aici, este una dintre cele mai ridicate din Europa. În Finlanda ea este de 25%, în Suedia, în Danemarca, Așadar, ceea ce mie îmi pare de neînțeles este următorul lucru. Avem toate aceste date la dispoziție, avem aceste fapte care susțin libera circulație pentru a putea înlocui camioanele de pe drumuri, pentru că cu cât există mai puține camioane, cu atât există mai puține uh, accidente, cu atât există mai puține emisii de dioxid de carbon. Și, încă și mai important, uh, se pare că nu există un schimb modal um, de la transportul um, feroviar la cel rutier uh, datorat acestor camioane, uh, e clar că am nedumeriri, iar dumneavoastră mă înțelegeți când spun toate acestea. Deci haideți să continuăm de aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Savamu. Există, se pare, acord uh, vis-a-vis -vis de ceea ce ați uh, afirmat. Uh, Domnul Benien, trei minute din partea ALDE. Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport. Propunerea Comisiei, cred, are potențialul de a îmbunătăți siguranța și de a reduce emisiile de dioxid de carbon cauzate de uh, camioane. Prin urmare, ar fi păcat să nu votăm în primă lectură acest dosar. Uh, sper că amânarea termenului de înaintare a amendamentelor nu duce la amânarea votului în comisie și apoi în plenară. În ceea ce privește aceste camioane mai uh, lungi și mai uh, grele, e bine, totul face parte dintr-un uh, pachet de excepții pentru a maximiza dimensiunea traficului național și internațional. E clar că sunt aici niște dimensiuni geografice care trebuie luate în considerare. În general, eu nu susțin aceste camioane neapărat pentru că există costuri de infrastructură pe care acestea le presupun, însă haideți să fim realiști și din această perspectivă să ne referim și la un alt subiect, și anume înălțimea. Uh, domnul raportor și-a prezentat uh, raportul uh, și e clar că acesta va afecta și înălțimea camionelor în Regatul Unit și în Irlanda, unde deja există uh, niște camioane mai înalte care fac uh, transport între Regatul Unit și Irlanda deja de câțiva ani. Prin urmare, trebuie să stopăm ca aceste, uh, situația în care aceste uh, camioane care depășesc înălțimea de 4 metri uh, ajung pe feriboturi trebuie să găsim și soluții, luând în considerare realitățile complexe existente. În anumite state membre, uh, înțelegem care sunt chestiunile uh, problematice la uh, vamă și aici trebuie să reținem dimensiunea pieței unice. Sunt de acord cu raportorul în legătură cu uh, dispozitivele aerodinamice, însă e clar că aici există anumite chestiuni de omologare care mai trebuie lămurite, iar Comisia ar trebui să intervină în acest proces. În general, susțin tot ceea ce a spus raportorul. Cred că trebuie să um, fim atenți uh, la uh, locurile unde am putea îmbunătăți situația. Dar e clar că trebuie să dăm uh, timp de acțiune producătorilor pentru a putea um, să vină în întâmpinarea nevoilor camionelor urbane. Aici am putea să folosim anumite stimulente. Apoi, uh, tipurile de transport uh, uh, combinate, ansamblurile de vehicule. Eu mă gândeam că aceasta este o idee până la urmă destul de bună, dar deocamdată aceste inițiative acționează împotriva statelor insulare. Ansamblurile de vehicule exclud vehiculele care funcționează în statele insulare. Prin urmare, ar trebui să ne gândim la chestiunea acțiunile intermodale și să dăm aici o definiție sau să schimbăm definiția ansamblurilor de vehicule, pentru că ea nu se aplică tuturor națiunilor. A trebuit să luăm uh, în considerare și faptul că nu putem avea ansambluri de vehicule uh, cu uh, uh, posibilități de transport îndelungat sau posibilități de transport extrem de scurt. A trebuit să ne gândim la câteva sute de kilometri, pentru că uh, e clar că lucrurile trebuie mai bine reglementate uh, aici. Mulțumim, domnul Kramer, din partea Verzi, 3 minute. Aș dori în numele doamnei Eva Lichtenberger să-i mulțumesc raportorului și în special pentru cuvintele clare pe care le-a spus la început. Încă o dată spun, noi am obținut ca în cele din urmă comisarul să nu încalce în mod organizat legislația. A dorit să modifice legislația oferind prioritate unor interpretări care nu au fost acceptate până acum. N-am mai trăit așa ceva. Este imposibil, nu se poate să fie tratate legile astfel, într-un uh, sistem bazat pe statul de drept. Nu se poate să tolerăm așa ceva și mă bucur că nu am tolerat așa ceva. Un al doilea aspect. Bineînțeles că în raport apar multe lucruri bune, dar aș dori să mă refer la unul. 50% din transportul uh, european a fost transferat pe șosele. În Cartea Albă există o trimitere la acest transfer și aș dori să ținem cont și de reducerea de 20% până în 2020 în uh, Cartea Albă. Și aceea, și aceea trebuie să fie integrată în text, pentru că fără ea nu putem face pașii 3 și 4. Apoi, noile cabine, designul lor, a trebuit să fie obligatoriu ca acest design să fie ca atare. În uh, propunerea comisiei nu scrie asta și mă bucur că în raportul dumneavoastră așa apar ele, ca fiind obligatorii. Apoi, combustibilii alternativi foarte bine, definițiile trebuie să fie date independent de tehnologie. În, cadrul, în cazul uh, combustibililor biologici am reușit să dăm astfel de definiții și, într-adevăr, trebuie să fie protejați participanții mai slabi la trafic. Apoi, trebuie să existe posibilități de control, trebuie să fie controle foarte stricte și asta este un mare deficit al Comisiei. În permanență sunt emise noi acte legislative, dar nu îi pasă nimănui dacă ele sunt respectate sau nu. Și dacă nu sunt respectate, ce rost mai are să emitem legislație? De aceea fac un apel către Comisie legile pe care le avem trebuie să fie și respectate și asta trebuie să fie prioritatea numărul 1. Apoi, giga, linerele și testele în caz de accidente. Efectele asupra transportului feroviar trebuie să fie clarificate. Apoi, infrastructura, manevrele de depășire, sensurile giratorii, în Austria am avea nevoie de 5 miliarde de euro pentru infrastructură. E vorba de privatizarea câștigurilor și de socializarea pierderilor. Am fi proști dacă am accepta așa ceva și de aceea susținem raportul raportorului. Mulțumesc, domnul Vandal, în 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna dezbaterea este foarte aprinsă și ne tot mulțumim unii altora pentru eforturile și pentru munca depusă. Deci vă mulțumesc, domnule raportor, pentru eforturile dumneavoastră. Am însă o problemă. Raportul merge în direcția greșită. Până la urmă, e normal să se întâmple asta în cazul socialiștilor, dar în cazul acesta este extrem de grav. Domnule președinte, terminologia care este folosită aici este incredibilă. Camioane monster, giga linere. Păi nu, e vorba aici despre uh, vehicule care sunt bune pentru mediu. Iată, emisiile de dioxid de carbon sunt mai puține, transportul, uh, transporturile sunt mai eficiente, sunt camioane eco. Dacă este să avem o abordare ideologică, atunci trebuie să spunem că avem nevoie de teste, trebuie să ținem cont de siguranța în trafic, de formarea șoferilor, de rutele pe care le parcurg, trebuie să fie făcute experimente și întotdeauna lucrurile pot fi ameliorate. Într-adevăr, dar ce face raportorul? Zice, nu, nu e nevoie de ameliorări, sunt împotrivă. Deci, practic, nu doriți nicio ameliorare a sistemului. Aceasta este cheia în care a redactat raportorul textul său. Deci nu pot să fiu de acord cu acest uh, text și nici cu ceea ce a spus uh, raportorul din umbră din partea PP. Traficul va fi tot mai intens. Iată, vom avea acum un instrument extraordinar care va fi de natură să ne ajute să controlăm acest trafic sporit și să controlăm efectele asupra mediului. Cum poți să fii împotriva unui astfel de instrument? Mi se pare că ceva nu este în regulă, nu se poate să fim împotrivă. Reuniunea raportorilor din umbră întotdeauna este foarte scurtă, pentru că fiecare știe ce poziție trebuie să aibă și te trezești că a trecut ședința. Într-un minut trebuie să spui dacă ești pro sau contra. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Domnul uh, Riche, două minute. Monsieur le Président, je vais être Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint pentru a spune că, în general, sunt de partea raportorului, dar în PP se pare că nu toată lumea este de acord cu ceea ce a spus raportorul lor din umbră. De fapt, cred că există două părți aici, o parte pentru aceste megacamioane, altele, altă parte împotrivă. Dar până la urmă, cu toții vorbim despre aceleași aspecte ale problemei. Cu toții am înțeles că performanța transportului uh, uh, rutier este mai bună dacă fostim aceste camioane. Dacă ar exista uh, și convoaie de astfel de mega camioane, lucrurile ar fi încă și mai bune. Însă mă gândesc că domeniul public Uh, nu poate fi împărțit cu un astfel de monstru pentru că există o asimetrie a folosirii infrastructurii. Uh, mai sunt și alți utilizatori ai uh, drumurilor care se opun cu fermitate utilizării acestor megacamioane. Din perspectiva emisiilor, clar avem de-a face cu o uh, problemă. E mai bine dacă ne gândim uh, în comparație cu ceea ce se întâmplă în acest moment, însă dacă apar multe uh, megacamioane care uh, transportă cantități uh, mari de uh, mărfuri, atunci emisiile vor uh, scădea, dar până la urmă uh, performanța per ansamblu a emisiilor nu va fi una mai bună. Uh, cel mai bine ar fi să nu mai depindem de energiile fosile în transport. Știu că uh, statele din uh, nord uh, au anumite uh, dispoziții care nu s-ar putea transpune în celelalte state uh, ale uh, Europei. Uh, știm uh, ce s-a întâmplat uh, cu vikingii care au venit în secolul 9 și 10 din acele uh, state și au lăsat uh, urme de neșters. Uh, Așadar, transpunerea celor dispoziții în restul Europei nu este posibilă. Și mă opresc aici. Mulțumesc, stimați colegi. Haideți să ne disciplinăm pentru a da un exemplu. Domnul Ertug, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului. Trebuie să spun că rar mi se întâmplă să fiu atât de de acord cu un raportor ca în cazul acesta. Și cred că nu este nicio surpriză. În cele două minute care îmi stau la dispoziție, voi reveni asupra argumentelor principale. E clar că se va ajunge la un modul shift, la un transfer către un uh, trafic mai prietenos față de mediu. Există un studiu care dovedește acest lucru cu maximă claritate și nu am auzit niciodată un contraargument din partea celor care sunt pentru introducerea gigalinerelor. Au fost uh, urmărite evoluțiile din țările de jos și din Scandinavia și am, știm foarte bine că se discută de 40 de tone, de 60 de tone masa acestor camioane. Și aș dori să reamintesc că noi, ca Uniune Europeană, suntem obligați să avem o legislație coerentă și acest lucru îl spun Comisiei. Nu se poate ca în Cartea Albă să avem un obiectiv de 300 de kilometri și să avem și ca obiectiv transferul către transportul feroviar. Mie îmi lipsește o evaluare de impact a Comisiei care să facă trimitere specifică la acest transfer modal. În ce privește costurile de infrastructură, aș dori să mai fac un comentariu. M-am săturat de această dezbatere și noi, în Germania, suntem în pline negocieri pentru formarea unei coaliții și știți foarte bine că sunt unii care vor o taxă pentru camioane pe autostrăzi pentru a spori banii de la buget și dacă asta ne dorim, atunci trebuie să începem cu următorul lucru. Trebuie să fie gândite așa aceste taxe încât să poată fi percepute ele și în afara autostrăzilor și să insistăm asupra internalizarea costurilor. Dacă privim lucrurile din perspectivă economică, și asta fac cei care sunt pro, pentru că așa le-au spus lobby-urile, atunci bineînțeles că este de înțeles că putem avea mai puține camioane pe drumuri astfel, dar costurile pentru contribuabil vor fi mai mari. Nu se poate ca societățile mici să aibă de suferit. Și e normal ca ele să fie împotriva acestor gigalinere. Domnul de Bacăr. Aveți două minute. Mulțumesc și mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Conține o serie de puncte foarte bune. Raportul, armonizarea sancțiunilor, printre altele. Dar nu despre asta discutăm astăzi, discutăm despre alte chestiuni. S-a spus că propunerea comisiei, care eu cred că este bună, întoarce cu fundul în sus politica de transport și că ar exista un transport modal de la șine către șosele. Eu credeam că obiectivul nostru în materie de transport este să nu creăm uh, bariere în calea inovației și în, inovării și în calea progresului, nici în materie de transport. Deci nu Comisia a întors lucrurile cu dosul în sus din uh, secolul 20 încoace tot vorbim despre TNT, despre eliminarea barierelor transfrontaliere, despre traficul transfrontalier. Și acum iată, ce facem? Creăm și mai multe bariere în loc să ameliorăm eficiența. Și nu înțeleg acest lucru. Și mai e un lucru pe care nu-l înțeleg. Problema dintre Franța și Benelux, adică acele camioane de 44 de tone. Aș dori ca Europa să se gândească la această problemă, astfel încât transportul transfrontalier să fie posibil și pentru camioanele de 44 de tone. Cred că asta este ideea, să existe o mai bună coordonare între țări. Deci, practic, oricine din Parlamentul European care este în favoarea unui transport mai bine integrat trebuie să știe că avem nevoie de inovare, că trebuie să sprijinim inovarea și trebuie să eliminăm barierele, nu să le creăm. Doamna Foster, două minute. Mulțumesc. Sunt de acord cu punctele expuse de antevorbitor. Trebuie să trăim în uh, într-o lume reală. Eu am trăit uh, în Austria și înțeleg foarte bine, sunt o țară de tranzit, înțeleg presiunile la care sunt supuși, dar dacă ne uităm la progresele științifice și dacă ne uităm la cum arată camioanele față de acum 10 ani, ne dăm seama că progresele au fost enorme. Și adesea contează geografia, contează distanțele. Să zicem că nu sunt uh, linii ferate. Deci avem nevoie de camioane și adesea ele intră în uh, centrele orașelor. Trebuie să fim realiști. Din perspectiva Regatului Unit, noi suntem de acord cu orice care nu pune în pericol siguranța rutieră. Suntem de acord cu propunerea Comisiei cu privire la sporirea masei. Dar am dorit să ne declarăm de acord cu camioanele care sunt alimentate cu benzină. Avem probleme cu înălțimea camioanelor. Noi avem camioane de peste 4 metri și acestea transportă o grămadă de bunuri între Regatul Unit și Irlanda. Nu e nicio problemă, deci de ce am face o problemă din asta? În ce privește perioada nedeterminată, nu suntem de acord. Mai gândiți-vă. Înțeleg ce spune raportorul. Trebuie ca dezbaterea să beneficieze de mai multă logică, pentru că putem veni cu o soluție. Nu vreau eu, Regatul Unit, să impun altor țări ce să facă. Trebuie să fim cooperanți. Și trebuie să avem un acord transfrontalier, acorduri transfrontaliere, și acestea trebuie să fie pragmatice și raționale. Deci, suntem de acord în parte și cu raportorul și cu comisia și cu o parte dintre lucrurile propuse și sperăm să ajungem la o concluzie rezonabilă. Mulțumesc. Eu plec. Va prelua domnul Riche. De fapt, domnul Van Dalen va prelua. Urmează Connie. Mulțumesc. Sunt de acord cu antevorbitorii, unii dintre ei. Prima problemă este că punem prea mult suflet, există prea multe emoții aici și nu ne bazăm suficient pe datele științifice. S-a vorbit despre lobby. Lobbyul pentru, dar există și lobby împotrivă din partea sectorului feroviar. În țările de jos avem experiență. Între anumite puncte nodale logistice, între care nu există linii feroviare, aceste vehicule mai lungi și mai grele se ocupă de transport. Și acesta este mai eficient și mai prietenos față de mediu. Eu nu am o preferință pentru acești termeni uh, gigaliner sau eco-trucks. Eu vreau o dezbatere științifică. Experiența noastră ne arată că nu avem costuri suplimentare de infrastructură. De ce? Pentru că aceste vehicule vor merge doar pe anumite rute. Nu există probleme de siguranță pentru că acești șoferi vor fi formați Există multe garanții care vin în beneficiul siguranței în acest sistem și nu este nicio problemă. Nu e deloc controversată chestiunea. Tot spectrul politic este de acord cu această abordare și nu înțeleg, pentru că noi trăim cu toții în aceeași Europa. Și raportorul spune așa, dacă acestea sunt permise pe anumite rute până la granița cu Belgia și Germania și dacă Belgia permite circulația acestora, ce se întâmplă dacă brusc alte țări uh, nu le permit să treacă granița. Mie mi se pare ridicol. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că trebuie să existe un, uh, că, că există un sistem de autorizare în statele membre, că avem anumite rute predeterminate, dar odată ce le avem, n-ar trebui să le interzicem să treacă granița. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc că ați respectat timpul alocat. Brian spunea că este o, un subiect foarte important și mă bucur că mi-a predat ștafeta. Domnul Higgins, mulțumesc. Sunt de acord cu comentariile lui Patrick, ale lui Tony, ale dumneavoastră, domnule președinte, ale domnei Foster. Mi se pare ridicol. Știu că este o dezbatere care are la bază preocuparea pentru protecția mediului, dar dacă ne uităm la faptul că camioanele mai lungi înseamnă că avem camioane mai puține. Să nu uităm și faptul că adesea este nevoie de doi șoferi pentru acestea. Eu, din perspectivă irlandeză, vă pot spune așa. Noi suntem o insulă cu o densitate foarte mică, care nu are capacitatea pentru a dezvolta infrastructura în mod corespunzător. Noi trebuie să avem infrastructură pentru 4,67 metri. Aceasta este realitatea. Dar dacă alte țări trebuie să își clădească infra infrastructura pentru a sprijini astfel de camioane, care este beneficiul pentru mediu? Noi suntem o națiune de export, noi depindem de feriboturi. Eu acasă tot explic care sunt beneficiile industriei pentru societăți, pentru transport și vin în apărarea măsurilor luate de UE în materia politicii de transport, dar niciodată nu aș apăra ceea ce nu poate fi apărat. În ce privește amendamentul 16, vă pot spune că este împotriva mediului de afaceri și în țara noastră nu este opțiunea acesta, nu avem infrastructura feroviară necesară și de aceea mă opun acestei măsuri cu îndârjire. Mie se pare că din niciun punct de vedere nu este avantajoasă. Mulțumesc. Dank meneer Higgins, ook voor u voor het eh, blijven in de tijd. Vă mulțumim, domnule Higgins, și vă mulțumim că v-ați respectat timpul. Domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că în acest dosar putem vedea cât de diversă este Europa. Avem de-a face cu regiuni, uh, din Alpi, cu zone de tranzit, cu state insulare și așa mai departe. Din acest punct de vedere nici nu-l invidiez pe raportor, care din punctul meu de vedere Uh, ne propune un raport bun, dar nu invidiez nici pe raportorii din umbră. Și cred că mai ales colegul de la PPE nu este de invidiat. Uh, n-aș vrea să, să discutăm la nivel emoțional. Pe mine mă interesează problema um, rentabilității acestui uh, proiect față de costuri. la ora actuală, cred că cifrele nu se justifică din punct de vedere științific. Cifrele în funcție de lobbyist diferă în funcție de lobbyist. Uneori sunt chiar ridicole. Și mi-aș dori, din acest punct de vedere, ca această discuție să nu fie dusă acum, ci să avem date științifice, cifre um, pe care să ne putem uh, baza Um, referitor la trecerea de la șosea la cale ferată, la costuri de infrastructură, la emisii de CO2, aspectele ce țin de securitate, toate acestea, din punctul meu de vedere, nu sunt suficient de clare. Nu se spune nimic referitor la cele 44 de tone, cum spunea și domnul de Bacăr, și de aceea nu pot să fiu pentru această propunere. Mulțumim. Domnul Groș. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc și eu uh, raportorului și să-i urez mult succes, pentru că sarcina lui de-abia începe. Uh, și mm, cred că uh, va fi greu să găsească un compromis, poate chiar va ajunge la disperare dacă va încerca să găsească un compromis între cele două poziții. Un lucru este clar, când este vorba de securitate, avem un consens Apoi, când este vorba de îmbunătățirea efectelor aerodinamice, și aici uh, putem vedea că este un punct comun. Când este vorba de, um, de localizare sau de, schimba, de trecere de la șosea la tren, uh, n-am decât uh, de spus următorul lucru. Dacă vreau să merg de la A la B și nu este șină, nu este cale ferată, dar am um, am șosea, trebuie să vedem cum vrem să îmbunătățim situația. Construim și uh, căi ferate și așteptăm 15 ani sau uh, trecem, schimbăm uh, punctele cheie. Uh, trebuie să ne întrebăm de ce nu s-a făcut mai mult această trecere la calea ferată. Cred că are de-a face cu serviciile, dacă ne uităm uh, în trecut. Uh, Așadar, urmează ideea doamnei wortmann Kohl, care spune că în oraș este interzis, trebuie să se creeze un, o rețea care să asigure securitatea. Uh, nivelul transfrontalier pentru mine este o discuție um, absurdă, pentru că dacă cele două state membre și Comisia spun că infrastructura este adecvată, atunci um, trebuie să poată fi uh, posibil acest transport transfrontalier dar, bineînțeles, nu uh, în orașe. Um, cred că astfel am putea ajunge la un uh, compromis. Bineînțeles, voi încerca întâi la PP să ajungem la un, la un consens și apoi să ne înțelegem cu ceilalți. Mulțumim foarte mult pentru că ați respectat timpul. Domnul Caramitos are acum cuvântul de la comisie după ce a ascultat pozițiile deputaților. Mulțumesc, domnule președinte, și permiteți-mi să-l citesc pe domnul Debache, care, Debacher, care spunea trăim în secolul 21. Văd uh, um, situații de acum 30 de ani care se repetă acum. La un moment dat se vorbea despre camioane monstru. Acum s-au adăugat noi uh, Um, termeni, uh, giga, linere, mega, camioane, dar propunerea noastră nu se referă la asta. Propunerea noastră se referă la cum pot fi camioanele mai ecologice și mai sigure, după cum spunea și domnul comisar Calas. Și cred că problema principală nu este traficul transfrontalier. Mi-a făcut plăcere întreaga discuție. Întotdeauna uh, îmi face o plăcere să văd deputații vorbind cu atâta pasiune, dar este exact aceeași discuție emoțională pe care am, discut, am avut-o în urmă cu 30 de ani când s-a uh, discutat această directivă. Din păcate aveam uh, părul negru uh, când uh, s-a discutat această directivă, timpul a trecut. Uh, Domnule raportor, vă mulțumesc pentru uh, raportul dumneavoastră. Cred că este uh, conține lucruri pozitive pe care Comisia le poate sprijini. De exemplu, uh, neutralitatea tehnologică în ceea ce privește creșterea greutății camioanelor, amendamentele noastre 6, 12 și 13 și introducerea testelor aerodinamice în omologare, amendamentul 32 Însă sunt unele amendamente care ar pune sub semnul întrebării obiectivul uh, revizuirii acestei directive și cred că Comisia nu ar putea să le sprijine. Este vorba de limita de 50 de centimetri pentru dispozitivele aerodinamice care ar putea fi adăugate la, uh, în spatele camioanelor. 50 de centimetri este deja permis în legislația referitoare la omologare. Însă Um, industria a arătat că se pot obține beneficii suplimentare dacă se merge dincolo de 1,2. În Statele Unite uh, sunt astfel de flapsuri uh, care funcționează și sunt unii care spun că nu se poate face transport intermodal dacă sunt prea mari aceste flapsuri. De ce spunem aceste lucruri? partea din față a camionului și modificările, dacă s-ar face în spatele camioanelor, ar oferi avantaje competitive, dar și de securitate. S-ar îmbunătăți și uh, condițiile în cabină, dar și pentru uh, pietoni. În plus, aerodinamicitatea ar fi îmbunătățită, uh, și s-ar câștiga mm, beneficii de mediu. Acestea sunt elementele principale ale propunerii noastre. Nu este vorba neapărat de trafic transfrontalier. Dacă statele membre în ziua de astăzi uh, fac acest lucru, foarte bine să continuăm. Suntem conștienți de problema între Regatul Unit și Irlanda, unde înălțimea este mai mare. Am făcut teste în alte state, de exemplu în țările de jos, în uh, Germania, și am văzut beneficiile care se pot obține prin aceste designuri uh, alternative. Nu vorbim despre creșterea greutății. Poate că ar trebui, dar nu facem asta, nu discutăm despre asta. Vorbim despre aspectele ce țin de dimensiuni. Cred că este este vorba de o legislație referitoare la greutate și mărime, dar nu am introduce prevedere obligatorii. Am fi pentru astfel de aspecte, dar aceste lucruri sunt uh, discutate și se ajunge la un acord la alte niveluri. Deci e foarte bine să discutăm despre aceste dispozitive suplimentare de securitate în mod opțional, industria deja le introduce, dar ca să fie obligatorii ar trebui să trecem la un nivel mult mai înalt. Un alt uh, lucru pe care nu trebuie să-l uităm Cred că, din păcate, întreaga dezbatere referitoare la transportul transfrontalier este pe picior greșit. Nu vorbim despre amendamentele 5, 16, 17, trans, transportul transfrontalier. Nu suntem pentru sau împotrivă unor camioane mai lungi și cred că vicepreședintele Calas a spus asta. Concluzia noastră este că nu există nimic în directiva actuală care să împiedice aceste camioane să treacă o graniță uh, într-un stat membru care le permite utilizarea. Și dacă nu greșesc, este și interpretarea pe care a uh, găsit-o Serviciul Juridic al Parlamentului. Să nu uităm acest lucru. Și poate, uh, și într-adevăr, păstrăm această abordare în revizuire. Este absurd ca un camion care este permis în două state membre să nu poată trece granița dintre cele două. Sunt uh, lucruri care ar putea fi foarte greu de înțeles de către industria noastră și de către cetățenii noștri și cred că într-o perioadă de alegeri uh, ar trebui să uh, ne gândim și la cum, se, cum ar vedea cetățenii aceste lucruri. A fost întreaga discuție uh, în această comisie s-a referit la aceste aspecte transfrontaliere. Dar să vă mai dau câteva elemente. Toate testele făcute în Danemarca, în țările de jos, în Franța, au arătat că aceste vehicule pot aduce beneficii de mediu, de securitate și nu au efecte negative. Deci trebuie să citim aceste documente și să ne asigurăm că sunt luate în considerare în discuție. Încă un element. Uh, mai uitați-vă odată peste uh, avizul CESE, aprobat în unanimitate și care a considerat că propunerea noastră este cel, cel, mai bun, cel mai bun compromis ce poate fi făcut într-o perioadă de criză în care avem nevoie de o relansare a economiei. Să nu uităm că aceste camioane ar putea fi un element de export pentru industria noastră și ar trebui să le dăm posibilitatea să creeze noi uh, proiecte, noi uh, tipuri de camioane. Vă mulțumesc! Hartelijk dank, meneer Karamitsos. Ik zal me... Mulțumim, domnule Karamitsos. Bineînțeles, uh, nu voi face niciun fel de comentariu referitor la ceea ce ați spus. Ne-ați arătat că există unele puncte aspecte care trebuie discutate. Am înțeles că domnul Kun mai are o întrebare. Pe scurt, vă rog, pentru că nu trebuie să reluăm întreaga dezbatere. Da, o scurtă întrebare, domnule președinte, adresată Comisiei. Din evaluarea acestor camioane um, lungi, există date referitor la um, consumul energetic uh, per tonă față de uh, camioanele obișnuite? Și dacă la nivel tehnic al acestor uh, camioane prea lungi, mm, sunt luate în considerare trei aspecte. Optimizarea masă-performanță, rezistența, uh, în ceea ce privește aerodinamicitatea, și rezistența la rulare se încearcă optimizare aici, este ridicol să spunem că facem totul mai mare, mai înalt, mai greu. Nu ajută nimic. M-ar interesa consumul de energie pe tonă și pe kilometru la așa numitele gigalinere. M-ar interesa uh, față de camioanele obișnuite. Mulțumim. O întrebare de lungime medie. Un răspuns scurt, vă rog. Există informații în evaluarea impactului. Vă propun uh, să intrăm în contact direct și să vă dăm aceste cifre uh, în mod direct și, bineînțeles, să le dăm și raportorului, cu care ne dorim să continuăm uh, într-un spirit constructiv. Mulțumim! Am să-i dau cuvântul acum raportorului, astfel încât să tragă unele concluzii după discuție. Mulțumesc, domnule președinte! Am auzit uh, multe lucruri. Dar că Parlamentul European ar trebui să fie atent și nu Comisia, care în ultimul timp uh, s-a ocupat de becuri, uh, de uh, uh, uleiul de măsline în carafe deschise și se gândește să interzică uh, Chanel numărul 5. Îmi pare foarte rău. Cred că nu noi suntem cei care trebuie să reflectăm. Aș dori să-i mulțumesc în mod special doamnei Vortman Col și colegului din Luxemburg. Amândoi s-au referit la un lucru care m-a deranjat cel mai mult la această propunere și cred că asta a și dus la atâta um, agitație din partea tuturor. Mi-aș fi dorit să fie mai bine pregătit. Mi-aș fi dorit o evaluare a impactului exhaustivă. Pentru că așa am fi avut date științifice care să nu vină numai de la lobbyiști de toate felurile. Și pe, știm foarte bine că pentru orice uh, evaluare și expertiză dintr-o parte putem găsi una care spune exact opusul. Uh, deci ar fi fost mult mai ușor cu evaluarea impactului și ar fi fost mult mai ușor să justificăm dacă vrem sau nu să facem anumite lucruri. Nu avem astea și trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Și iată, se ajunge la astfel de probleme. Dacă îmi permiteți să mă refer la încă un aspect. Unii colegi s-au referit la principiul subsidiarității. Acest uh, principiu ar, judec, ar justifica uh, uh, ideea de a se uh, depăși anumite uh, uh, praguri de la nivel național. Dacă se poate depăși în sus o anumită graniță, de ce nu ar putea o țară să spună, e bine, eu nu vreau să accept camioane mai grele de 38 de tone. Uh, acesta este principiul unei reguli, trebuie să fie valabilă pentru toată lumea, în sus sau în jos. Iar dacă în unele țări gabaritele au fost de, ă, depășite, bun, luăm notă. Recunosc că poate dacă ă, raportul meu ar fi adoptat ca atare, ă, s-ar ajunge la unele probleme, sunt de acord, trebuie să mai discutăm despre asta, dar bineînțeles nu vrem să ajungem în situația în care să se împiedice uh, transportul între Regatul Unit și Irlanda. Nici nu, nici nu este asta intenția. Pentru a nu vorbi prea mult timp, dați-mi voie să mulțumesc tuturor pentru bună dezbatere, pentru propunerile constructive și cred că Până la urmă vom putea găsi o soluție rezonabilă. Prietenului meu, uh, Peter Van Dalen, am să-i spun, bineînțeles că toată lumea vrea o îmbunătățire, dar ne întrebăm în ce direcție ar trebui să meargă ea și poate că nu suntem cu toții de acord pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim uh, raportorului, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Termenul pentru amendamente a fost stabilit și anume 5 decembrie. Da, vom face schimb de cadouri atunci, pe 5 decembrie, în formă, sub formă de amendamente. Să vedem în ce direcție merg ele. Deci, uh, pe 5 decembrie la prânz, termenul. Akkoord. Hartelijk dank. Wij gaan verder met onze agenda. Mulțumim. Continuăm cu ordinea de zi. Brian Simpson, al doilea, cere să se facă liniște în sală, spune domnul președinte. Trecem la sistemul ECOL la bordul vehiculor de pasageri. Raportor uh, este domnul de Bacăr. Mă bucur să-i pot da cuvântul și apoi vom vedea cine va dori să intervină în afara raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață discutăm împreună două puncte. Mai întâi raportul cu privire la Uh, o decizie a Consiliului și Parlamentului uh, cu privire la implementarea sistemului ECOL interoperabil la nivelul Uniunii Europene și apoi un aviz pentru IMCO pentru instalarea sistemului ECOL la bordul vehiculelor. Cred că cel mai bine este să abordăm uh, aceste două puncte împreună. Pentru a-mi sublinia clar poziția de la bun început, uh, trebuie să spun că sunt 100% pentru propunerea Comisiei cu privire la sistemul ECOL, care trebuie să devină obligatoriu de la 1 octombrie 2015 pentru toate vehiculele noi. Doar 1% din vehiculele din Uniunea Europeană astăzi au acest sistem ECOL instalat la bord. A existat o abordare voluntară în ultimii ani, dar ea nu a dat uh, roade. Cu toții știm uh, că un astfel de sistem uh, poate însemna faptul că sistemele de urgență pot fi activate mult mai rapid se pot reduce numărul accidentelor, victimelor și, a persoan- și numărul accidentelor grave. Prin urmare, Uh, confruntat cu numărul mare al accidentelor, ne-am întrebat uh, ce putem uh, să facem. E bine, recomandarea noastră este să ne grăbim cu ambele propuneri pentru a nu exista întârzieri. Ceea ce propun eu mai întâi cu privire la decizie, ei bine, există acest număr de telefon 112, există punctele de răspuns pentru apelurile de urgență, care funcționează deja, centre de preluare a acestor apeluri. S-au făcut uh, investiții minime în acest sens. Statele membre însă au nevoie de ajutor pentru a-și uh, actualiza sistemele existente. În raportul meu uh, solicit o campanie de sensibilizare a publicului Publicul trebuie să știe că aceste sisteme există și trebuie să le înțeleagă beneficiile. De asemenea, trebuie să existe oportunitate pentru statele membre să filtreze uh, apelurile, iar apelurile activate manual ar trebui tratate într-o manieră uh, diferită. Trebuie făcută o diferență între sistemul manual și, uh, și cel automat, pentru că, după părerea mea, aceasta este o idee bună. În ceea ce privește sistemul 112, ei bine, uh, E important să știm că ne putem baza pe acesta. Apelurile la 112 uh, trebuie să se bucure de atenția necesară. Asta din perspectiva siguranței rutiere. Apoi, uh, în al doilea rând, omologarea de tip um, a vehiculelor E bine, aici, din perspectiva sferei de cuprindere, am solicitat uh, Comisiei să analizeze posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare pentru a lua în considerare și vehiculele grele, autobuzele și motocicletele. ar trebui să fie posibil să se integreze noul model în modelele existente și asta cât se poate de repede după intrarea în vigoare. De asemenea, consider că platformele de acces uh, liber sunt uh, bune Trebuie să pornim de la acestea. Avem nevoie de un uh, regulament specific uh, în acest sens. Eu susțin propunerea uh, actuală de a face sistemul să funcționeze cât se poate de repede pentru a putea dezvolta după aceea o platformă am propus să uh, includem definiția uh, sistemului ECOL uh, prin acte delegate, dar aici sunt deschis la discuții cu producătorii. Cred că n-ar trebui să penalizăm producătorii de astfel de echipamente prin a face furnizarea de servicii uh, actuale imposibilă. E important însă acest sistem uh, pentru consumator, pentru șofer, dar e important ca ei să poată să aibă și uh, opțiuni. Sistemul 112 este sistemul de bază, el trebuie să fie accesibil direct tuturor, iar de la 1 octombrie 2015 noi ne dorim să existe posibilitatea de a continua cu acest sistem. A trebuit să existe și posibilitatea de a putea uh, identifica pe cei care sună la 112 uh, într-un uh, printr-un sistem uh, automat. Trebuie să existe o neutralitate a tehnologiei pentru sistemele uh, actuale. Acest lucru este fundamental. Trebuie să lucrăm cu industria pentru a vedea cum am putea să obținem un uh, compromis bun. Și încă ceva, Confidențialitatea trebuie să fie uh, protejată, n-ar trebui să existe abuzuri. N-ar trebui să existe un sistem prin care să fie imposibil uh, să se uh, poată um, identifica o mașină. Sistemul ar trebui să fie unul în așteptare Consumatorii ar trebui să fie informați în legătură cu toate aceste aspecte și până la urmă acestea au fost elementele cheie raportului meu. Sunt gata uh, să port discuții cu raportorii din uh, umbră, cu colegii, cu colegii noștri din uh, cadrul IMCO pentru a finaliza cât se poate de repede acest dosar și pentru a putea respecta termenul de 1 octombrie 2015. Domnul președinte, mulțumim domnului raportor pentru această prezentare scurtă. Uh, domnul Koch este primul raportor din umbră care ia cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc raportorilor. Eu cred că este important să înțelegem că nu mai avem timp. Fiecare, mo- fiecare lună pe care o pierdem ne costă vieți omenești. 200 pe lună. E-call nu este un model de afacere pentru anumite firme nu este un sistem pentru îmbunătățirea comodității, nu este un sistem de asistență a șoferului, ci este un sistem care facilitează serviciilor de urgență să intervină în cazul unui accident și să acorde ajutor medical. Pentru asta este nevoie de un set minim de informații, iar acest volum minim de date, bineînțeles că trebuie să fie pus la dispoziția terților de asemenea. Dar nu mai mult decât atât, nu mai mult decât ce este necesar. De aceea vorbim despre o platformă deschisă, despre un uh, sistem la care pot uh, face apel și cluburile auto, de exemplu. Bineînțeles că acest lucru comportă și posibilități sporite dar pentru asta este nevoie de acceptul uh, proprietarului automobilului pentru ca datele să fie transferate, pentru că datele aparțin proprietarului automobilului. În al doilea rând, nu toate datele emise de un uh, automobil privesc pe toată lumea. De aceea trebuie să existe o anumită protecție pentru producătorii de automobile și într-o a doua etapă trebuie să reglementăm dreptul, drepturile de acces la, aceste, la acest volum sporit de date. Trebuie să avem un uh, serviciu de apeluri de urgență care să fie gratuite și care să poate fi integrat, să trebuiască să fie integrat în toate automobilele. Așa trebuie să fie lucrurile. Iar uh, furnizorilor privați trebuie să li se dea posibilitatea să facă oferte suplimentare de servicii dar asta în baza unui contract între proprietarul automobilului și vânzător. Nu credem că trebuie să dotăm în mod obligatoriu automobilele mai vechi cu acest sistem, dar nu putem stopa anumite inițiative. Dacă producătorii pun pe piață astfel de dispozitive, acestea trebuie să fie acceptate, în niciun caz nu trebuie să fie interzise. Mulțumesc încă o dată raportorilor, cred că trebuie să ne mișcăm repede, trebuie să ajungem în mod obligatoriu, trebuie să ajungem repede la un rezultat obligatoriu pentru ca sistemul e-call să poată funcționa. Voor de socialistische fractie, schaduwrapporteur mevrouw Mulțumim din partea socialiștilor, doamna Gurmai. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, cu toții știm că este un proces lung, acela de armonizare a implementării uh, unui uh, serviciu interoperabil uh, ECOL în Uniunea Europeană. Subiectul a fost pe uh, ordinea de zi a Comisiei din 2005 și a devenit acum uh, o prioritate uh, însă n-aș spune că este o prioritate absolută a Comisiei. Prin urmare, e nevoie de acțiuni prioritare pentru a putea uh, instala și folosi aceste sisteme în Europa. De aceea, această strategie coerentă, bazată pe o abordare de reglementare strictă, uh, care să uh, cuprindă sistemele de uh, telecomunicații și centrele de preluare a apelurilor de urgență, precum și 112, este o inițiativă bună. ECOL va contribui și la atingerea obiectivului nostru de reducere a numărului victimelor accidentelor în Uniunea Europeană. În 2011 au existat 1,1 milioane de accidente rutiere pe drumurile Uniunii uh, Europene. Bineînțeles uh, că există și o povară uh, financiară pe care o presupun aceste accidente pentru Uniunea Europeană, o povară de 130 de miliarde de euro pe an. Uh, în fiecare an s-ar putea salva cam 2500 de vieți dacă toate vehiculele ar fi uh, dotate cu un astfel de echipament. Bineînțeles, este foarte important uh, să insistăm pe toate aceste aspecte. Am avut deja câteva întâlniri cu raportorul când am discutat aceste lucruri. Principalele idei s-au regăsit deja în proiectul de raport. În ceea ce privește folosirea unui astfel de sistem interoperabil în Uniunea Europeană, eu cred că E nevoie de uh, un nou considerent 7.a pentru a sublinia importanța campaniilor de sensibilizare a publicului larg. Trebuie să subliniem, uh, cum a făcut-o și colega mea Olga Sehnalova în avizul său, că acest sistem uh, european ar trebui să fie gratuit uh, pentru toți cetățenii. Nu putem favoriza anumiți cetățeni în comparație cu alții. Cred că acest aspect este foarte important. Apoi, uh, Uh, problema poate cea mai complexă și mai importantă se leagă de um, omologarea de tip pentru uh, folosirea acestor echipamente. Eu sunt de acord cu uh, raportorul, cu Olga, și mă refer la amendamentul 3 cu privire la considerentul 7, că ar trebui ca sistemul ECO să fie inclus în ansamblul sistemelor omologate. Am discutat acest lucru și la o reuniune a raportorilor din umbră. Comisia sper că mă ascultă pentru că o vom ruga să mai facă cercetări și evaluări de impact. A trebuit să uh, facem uh, totul simultan, uh, iar 2015 mi se pare că este un termen prea îndepărtat. La amendamentul 7 pentru considerentul 9 aș dori să spun că am introdus o expresie importantă și anume aceste sisteme core trebuie să se bazeze nu doar uh, pe uh, o platformă cu acces liber și interoperabilă, uh, ci și pe un format standard și bănuiesc că sunteți de acord cu această inițiativă. Abordarea strategică este una foarte bună și susțin ceea ce a făcut Olga la amendamentul 14 și la amendamentul 20. În loc uh, să păstrăm articolele uh, inițiale ale Comisiei 3.2, uh, am introdus alte aspecte pentru a detalia sensul folosirii acestui sistem. De altfel, sunt convinsă acum și că putem să ne păstrăm principalele obiective în legătură cu folosirea sistemului ECOL. Sistemul ECOL va fi un sistem public disponibil pe întreg cuprinsul Uniunii Europene, bazat pe numărul 112 de la 1 octombrie 2015 aceste sisteme ar trebui să apară la bordul fiecărui uh, vehicul. Uh, e clar uh, că statele membre ar trebui să instaleze centrele de preluare a apelurilor de urgență nu mai târziu de 1 octombrie 2015 și cred că ar trebui să ne concentrăm pe un astfel de sistem interoperabil pentru um, sistemele de transport inteligente și a trebuit să folosim orientările existente acolo. Nu a trebuit să fie greu să o facem. În ceea ce privește drepturile consumatorilor și protecția lor, ei bine, toți cetățenii europeni ar trebui să aibă acces la acest uh, sistem ECOL oriunde, deci din perspectivă geografică ar trebui să fim în totalitate acoperiți. Pe de altă parte, toți producătorii de vehicule ar trebui să înțeleagă și astfel ar trebui să reglementăm situația că toate vehiculele uh, care circulă ar trebui să aibă capacitatea tehnică mai întâi de a recunoaște uh, sistemul uh, ECOL, apoi de a beneficia de echipamentele tehnice instalate în cadrul vehiculului în prețul de bază al mașinii de asemenea, um, acest sistem n-ar trebui să apară în opțiunile suplimentare ale mașinilor. Și, în final, vreau să mulțumesc încă o dată pentru uh, excelenta colaborare. Mulțumim pentru toată această contribuție. Raportul ar trebui să iasă puțin din sală. Îi vă transmite mesajul dumneavoastră de sprijin. Nu văd să mai intervină și alți raportori din umbră. Prin urmare, dăm cuvântul doamnei uh, Senalova. Mulțumesc, domnule președinte. Eu prezint proiectul meu de aviz uh, uh, și în cadrul Comisiei IMCO astăzi. Prin urmare, mă bucur să văd că, în lumina cooperării noastre anterioare și în la cooperării cu raportorul, uh, putem vedea așadar că acest uh, raport se aliniază poziției uh, mele din cadrul Comisiei IMCO. Aș dori să menționez doar câteva amendamente pe, pe care domnul de Bacher le-a amintit. Sunt de acord cu amendamentul 2, care vizează campaniile de sensibilizare cu privire la sistemul ECOL, pentru că, într-adevăr, oamenii ar trebui să devină conștienți de faptul că există astfel de sisteme și că ele aduc o valoare în plus pentru cetățeni. Cetățenii nu sunt suficient informați, prin urmare sunt de acord cu aceste campanii de sensibilizare. Aș fi însă mai atentă cu privire la uh, propunerea uh, legată de amendamentul 3. Pentru că localizarea autovehiculelor folosindu-ne de rețelele mobile uh, e un lucru posibil, însă, după părerea mea, ar trebui să ne axăm pentru, pe introducerea sistemului ECOL ca atare mai degrabă decât să insistăm pe adăugarea unor alte aspecte la această problemă, pentru că asta ar duce la întârzieri în introducerea sistemului ECOL. Cât privește propunerea de aviz, proiectul de aviz, sunt uh, de acord cu uh, majoritatea sugestiilor făcute uh, la text, susțin și amendamentul 2, ca din 2015 vehicule să fie dotate cu sistemul ECOL în masă, pe o scară cât se poate de uh, largă. Sunt de acord și cu verificările tehnice care apar în amendamentele 5 și 13. Sunt de acord uh, că sunt de importanță deosebită sunt la fel de importante ca și rapoartele de evaluare care ar trebui uh, redactate de către Comisie în legătură cu extinderea domeniului de uh, aplicare a regulamentului, așa cum se face trimitere uh, în, articol în amendamentul 16. Cât privește termenul 2016-2017, bine, nu am o problemă cu proiectul de raport și aștept uh, o evoluție rapidă a lucrurilor și uh, sper ca acest aviz să fie uh, aprobat în cadrul mandatului nostru, astfel încât sistemul ECOL să fie operațional de la 1 octombrie 2015. Vă mulțumesc! Domnul președinte, minunat! Domnul Caramițas din nou are cuvântul din partea Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. It is good. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că nu e atât de controversat acest punct ca cel de mai devreme. E clar, din toate punctele de vedere, că trebuie să mergem înainte. Aș dori să subliniez faptul că propunerile noastre se bazează pe propriul raport uh, privind e-call. E vorba de raportul uh, domnului Koch prin Parlamentul European. Noi am făcut o propunere pentru a ne asigura că desfășurarea acestui sistem obligatoriu până în 2015 să aibă loc, până, să aibă loc în toate statele membre. Și apoi uh, doream ca statele membre să își îmbunătățească infrastructura astfel încât să devină sisteme accesibile pentru toată lumea. În 13 iunie a fost făcută propunerea, în speranța că până în 2015 acest sistem de urgență va funcționa și sistemele de preluare a apelurilor de urgență vor fi funcționale. Bineînțeles, după un accident, fiecare minut contează. 50% dintre oameni mor la câteva minute după accident. Datorită evaluării de impact și datorită studiilor pe care le-am făcut în trecut, putem spune că timpul de răspuns poate fi redus cu 40% în zonele urbane și 50% în zonele rurale. Și asta este foarte important în zonele rurale, unde, unde au loc 60% dintre accidente. Și de aceea este absolut important ca vehiculele să dețină acest sistem. Penetrarea nu este foarte răspândită. Au... Producătorii de automobile oferă astfel de sisteme, dar numai, în uh, modelele, numai la modelele foarte scumpe. Doar 0,7% dintre automobile au un astfel de sistem și există în continuare lipsa de interoperabilitate soluțiile existente sunt fragmentate. Haideți să vă spun uh, care sunt bazele propunerii noastre. PSAPS, toate autoturismele până în octombrie 2015 trebuie să aibă un sistem uh, 112 obligatoriu, sistemul este simplu, este ieftin, costă cam 40 de euro și va fi un sistem de, de care va beneficia toată lumea. Astfel, sistemul e-call va funcționa în toate cele 28 de state membre, pe toată durata de viață a vehiculului. Aceste apeluri vor fi preluate de centrele de preluare a apelurilor de urgență, PSAPS ați insistat și am ascultat de dumneavoastră, în sensul că statele membre trebuie să aibă libertatea să își organizeze aceste centre de preluare în conformitate cu nevoile lor. Trebuie să existe o posibilitate, o posibilitate de filtrare a apelurilor. Apoi, protecția datelor. Știu că insistați foarte mult pe acest aspect. Am încercat să ne asigurăm în propunerea noastră că sistemul e-call respectă dreptul la viața privată în conformitate cu legislația europeană și sperăm că acest lucru va fi reflectat în textul final. În ce privește amendamentele propuse, cred că în linii mari suntem de acord cu toate, dar am dorit să subliniem, să explicăm un lucru care poate nu e atât de clar. Galileo vine. Una dintre prioritățile noastre este să folosim Galileo în astfel de aplicații și una dintre aplicațiile posibile este transportul și traficul, în cadrul căruia poate fi sporită siguranța și eficiența. Nu cred că trebuie să pierdem această dimensiune. Și sunt de acord aici cu domnul Debacker și cu amendamentul său și nu sunt de acord cu ce am discutat noi între noi. Trebuie ca această idee, GNSS, care va deveni Galileo în viitor, să fie introdusă până în 2015, dar sistemul trebuie să fie deschis pentru a putea integra această soluție cât de repede cu putință, pentru ca acuratețea, eficiența, viteza acestui sistem să fie garantată Și vorbim aici despre servicii anume despre care, Vorbim aici despre anumite servicii, deci uh, vă pot spune din partea mea și din partea colegilor de la DG Enterprise că trebuie să folosim lucrurile pe care le avem deja și trebuie să rămânem cu mintea deschisă. Cam asta doream eu să spun. Așteptăm raportul, raportul și să cooperăm cu raportorul. Vă mulțumesc pentru aceste explicații. Colegul de Bacă poate dorește să mai intervină. Apreciez comentariile pozitive din partea colegilor și comentariile făcute și în alte foruri. Sper să găsim un compromis uh, rapid și bun, să îmbunătățim textul. Este esențial acest lucru, este esențial să avem ceva pentru a putea trece la implementare până la 1 octombrie 2015. Am, ascult, am așteptat destul și cetățenii noștri merită o implementare rapidă și bună. Mă bucur să cooperez cu dumneavoastră și în viitor și mă bucur de comentariile constructive. Mulțumesc. Iată ce progrese grozave facem. În 13 noiembrie, după masă, este deadline-ul pentru amendamente, deci nu mai e mult timp. Mulțumesc așadar pentru această dezbatere. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Facem o pauză 5 minute, tehnică, bineînțeles. Dames en heren, wij vervolgen onze vergadering. Doamnelor și domnilor, reluăm ședința noastră și aș dori să urez bun venit domnului Rute. Mă bucur că ați putut veni să ne spunem cum stăm cu cerul unic european. Vă dau cuvântul. Dumneavoastră mai întâi și apoi eh, raportorului, domnului Marinescu. apoi reprezentanților uh, CESE și altor vorbitori. Mai întâi, domnul Rute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici, în uh, comisia dumneavoastră. Încerc să vin din când în când și vă pot spune că e o mare plăcere să vă prezint uh, propunerea SES 2+. Plus mai mult decât atât, mă bucur pentru posibilitatea de a asculta întrebările noastre și sper să vă pot răspunde la ele. Nu a fost o alegere ușoară pentru vicepreședintele Calas, aceea de a face această propunere. Și este etichetată Single European Sky 2 Plus, pentru că ea continuă SES 2, propunerea pe care am discutat-o acum câțiva ani. Doream să ne continuăm abordarea, aceea pe care am dezvoltat-o pentru a viza monopolurile naturale prin reglementare economică. Anul trecut, la Limassol, am avut o conferință și mai mulți dintre dumneavoastră au participat la acea conferință. Și Comisia și Parlamentul și în special președintele acestei comisii, la modul foarte vocal, au insistat pe faptul că Single European Sky nu funcționează. Nu funcționează cerul unic european, se spunea și acesta a fost unul dintre motivele majore pentru care comisarul Calas a spus, în regulă, trebuie să facem ceea ce este necesar. Dar înainte de a vă oferi toate argumentele și înainte de a vă explica de ce nu funcționează, dați-mi voi să spun mai întâi că, parțial, am înregistrat un succes în ce privește emisiile de dioxid de carbon, pentru că pentru prima dată am reușit să oprim creșterea anuală a costurilor de gestiune în materie de transport aerian. Am creat un mediu care gestionează bine siguranța aeriană și suntem pe cale să lansăm pilonul tehnologic al cerului unic european, fie prin uh, serviciile operaționale centralizate, fie prin acel deployment manager, fie prin extensiile asupra cărora se lucrează în cadrul întreprinderilor comune. Această comisie este de acord că progresul este prea lent și prea fragmentat. Deci, SES 2 Plus își propune să aibă o abordare mai țintită și să repare ce nu a funcționat în cadrul SES 2. Deci, din acest punct de vedere, nu este o politică nouă. Nu este o inițiativă politică nouă și acest lucru trebuie să fie spus răspicat. De ce nu funcționează? Haideți să vedem puțin. Vă dau patru exemple. Schema de performanță este promițătoare, dar implementarea este doar parțială. Pentru prima perioadă am fixat un target de minus 3,2%, target de eficiență, și avem și acea excepție pentru costurile de necontrolat, care duce la o situație în care, în realitate, ne confruntăm cu costuri recent apărute. Nu am reușit să stabilim targeturile fixe despre care vorbeam în 2009. Apoi, în al doilea rând, spa spațiul aerian funcțional. Acesta a fost gândit ca acord între statele membre pentru a le permite să ne arate că ele pot să întreprindă unificarea spațiului aerian european și pentru a face acest lucru dintr-o dată am creat aceste blocuri de spațiu aerian funcțional. Dar acestea au creat uh, monștri birocratici suplimentari. Și de aceea păstrăm abordarea națională și practic adăugăm un nou nivel de birocrație pe această cale. Asta face statele membre să-și protejeze veniturile furnizorilor naționali și această protecție înseamnă protejarea regulilor ineficiente statele membre susțin că reglementarea este prea strictă. SES 2 Plus permite o abordare mai flexibilă în ceea ce privește blocurile funcționale. Al treilea aspect. Credem că este necesar să dăm industriei posibilitatea să se reorganizeze acolo unde este posibil. Și dați-mi voie să fiu cât se poate de clar. Există unele servicii de bază care sunt monopoluri naturale. Dar sunt servicii neesențiale și acolo putem fi mai inovatori, mai eficienți și prin achiziții publice putem să utilizăm mai bine banii, fie că e vorba despre banii, banii contribuabililor sau despre banii utilizatorilor. În fine, gestiunea traficului aerian, știți foarte bine, știți la fel de bine ca mine, că este o lume în sine. și că știți foarte bine că există foarte puțină voință politică la nivelul statelor membre. Voința de a interveni lipsește. Și vedem acest lucru în momentul în care analizăm volumul de dispoziții care vizează supravegherea. În mare parte, aceste dispoziții sunt slabe și ineficiente. Pentru că nu există niciun fel de obligație de a înființa organisme de supraveghere puternice care să evalueze acest fenomen în diferitele state membre. Știm și din alte dezbate privind alte rețele cât de important poate fi rolul unui organism independent de supraveghere. Dacă am avea aceste organisme puternice, probabil că am putea rezolva multe probleme în mod diferit. De exemplu, am putea crea o rețea de organisme puternice, dar nu le avem, nu le avem. Deci ce propunem noi? Voi parcurge cât se poate de repede cele șapte puncte majore. Mai întâi trebuie să consolidăm independența autorităților naționale de supraveghere și trebuie să sprijinim resursele acestora. Apoi trebuie să îmbunătățim independența procesului decizional în cadrul schemei de performanță. Am spus deja câte ceva despre acest lucru și, practic, asistăm la acest fenomen uh, și în cadrul celui de-al doilea termen al schemei de performanță. Apoi, furnizorii de servicii de trafic aerian trebuie să se concentreze mai mult pe clienți. Apoi, să permitem inovarea, creșterea performanței, economia de scară, prin abordări diferite în ce privește furnizarea de servicii de sprijin. Și dați-mi voie să spun cât se poate de clar că nu vorbim aici despre privatizare. Unele servicii de sprijin sunt oferite de autorități publice și de funcționari publici foarte eficienți, iar cuvântul unbundling care a fost folosit este un cuvânt greșit. Știm ce înseamnă unbundling, înseamnă că există o descentralizare, că separăm serviciile de sprijin de infrastructură. Dar noi nu propunem această separare. NSP-urile vor furniza serviciile și vor răspunde de infrastructură în același timp. În al cincilea rând, trebuie să ne oferim mai multe șanse de a fi de a fi eficienți în materia blocurilor funcționale. Apoi trebuie să consolidăm rolul managerului de rețea, care permite furnizarea de servicii care să conecteze serviciile locale și regionale și le permite să opereze ca o rețea reală. Și în al șaptelea rând, rezolvarea problemelor de guvernanță pe care le avem în cadrul diferitelor organisme care supraveghează traficul aerian și trebuie să stabilim care este rolul Eurocontrol. Eurocontrol se concentrează pe chestiunile operaționale printr-un network manager împuternicit. Agenția Europeană a Siguranței Aviatice, EAA, are răspunderea de a redacta și de a supraveghea implementarea tuturor regulilor aviatice tehnice, iar rolul Comisiei și al Parlamentului este să se concentreze pe politici și pe reglementarea economică. Acestea sunt cele șapte elemente pe care le avem în cadrul SES 2+, deci nu se modifică niciun fel politica, avem mai multă continuitate, lucrurile devin mai uh, stricte și Astfel rezolvăm problemele pe care le-am avut în momentul în care au început negocierile SES 2. Am avut un consiliu informal foarte interesant și îi mulțumesc domnului, domnului Marinescu că a participat la acest consiliu informal la Vilnius. Iar în acest consiliu informal, reacția unor state membre a fost foarte pronunțată împotriva propunerii în special în ceea ce privește serviciile de sprijin. Eu ce am spus? Am spus grozav. Avem angajamentul tuturor miniștrilor în sensul implementării SES 2, un lucru pe care nu l-au făcut până acum, pentru că astfel au argumentat ei. Așa s-au apărat împotriva noutății ei bine, noi le vom măsura performanța în funcție de această promisiune pe care au făcut-o indirect. Și sperăm că dumneavoastră și activitățile dumneavoastră vor fi de natură să se asigure că SES 2 va deveni și mai puternic. Și Aștept să cooperăm și mă aștept să ne puteți ajuta în uh, asigurarea continuității în următorii ani. Mulțumesc! For your direct statement. Mulțumesc foarte mult pentru această declarație foarte clară. Propun acum să avem o dezbatere. Domnul Marinescu, bineînțeles, este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnului director general, pentru uh, introducerea pe care a făcut-o. Este evident că nu s-a întâmplat uh, uh, ceva spectaculos în acești cinci ani de la uh, adoptarea pachetului SES 2. Statele membre nu au făcut pași înainte pentru realizarea cerului unic european, iar în ceea ce privește faburile, nu au făcut decât ceea ce spuneați, birocrație, foarte multe întâlniri și foarte multe hârtii. De fapt, opinia mea este că nu avem nevoie de faburi, absolut deloc. Sunt o pierdere de, de timp, de bani, uh, nu aduc uh, absolut nimic uh, pozitiv în, în direcția de a realiza cerul unic european. SES 2 Plus, așa cum spuneați, are mare opoziție din partea statelor membre. Este evident acest lucru, se vede și după cum reacționează Consiliul. Nu începe niciun fel de discuție și din toate întâlnirile pe care le-am avut până acum, se vede foarte clar, vor să uh, împingă discuțiile pentru noul Parlament. În niciun caz pentru un uh, acord acum până în uh, Uh, aprilie uh, anul uh, viitor. Curios este faptul că punctele de vedere împotriva SES 2 Plus sunt referitoare la administrație. Nimeni nu discută despre cerul unic european. Toți discută despre administrație, ce se întâmplă cu autoritățile, ce se întâmplă cu Uh, schema de performanță. Deci aceste obiecții n-au nicio legătură cu realizarea cerului uh, unic european. De fapt, uh, având în vedere atitudinea statelor membre, așa cum spuneați, datorită acestor monopoluri naționale, cred că singura soluție pentru a avea un final cât mai repede ar fi fost o abordare top-down o poziție foarte dură a Comisiei prin care se impunea drumul de parcurs. Ar fi fost foarte greu, probabil, de impus acest lucru, dar cred eu că era eh, singura eh, eh, posibilitate. ce aduce nou ses ii după părerea mea nu e ceva nici aici nu e ceva spectaculos aduce niște clarificări însă nu face niște pași importanți în, uh, înspre realizarea cerului unic uh, european. Cred că trebuie îmbunătățită această propunere și uh, eu o să vă prezint în câteva cuvinte ceea ce am propus și ce voi propune, pentru că am depus raportul, dar vă, vă spun că voi mai depune amendamente să începem cu independența autorității de supraveghere în acest moment există o confuzie după părerea mea între autoritatea de aviație națională și autoritatea de supraveghere națională. după părerea mea nu trebuie să existe decât o singură autoritate pentru că există un singur regulament care uh, reglementează toate activitățile de, de supraveghere și pentru aeroporturi și pentru uh, uh prestatorii de servicii pentru traffic management. Deci, după mine, trebuie să existe o singură autoritate națională și care trebuie să fie, să găsim poate cuvintele potrivite, coordonată, supravegheată, certificată de autoritatea europeană. Dacă nu facem acest lucru, după mine autoritatea europeană rămâne doar cu uh, responsabilitatea sarcina de a, de a face uh, specificații de a produce specificații dar nu poate să le aplice. deci cred eu că aici trebuie intervenit în primul, uh, în primul rând. separarea unbundling ul așa cum l ați menționat este foarte dificil după părerea mea în aceste servicii să spui de la început serviciile de navigație și comunicație se separă de serviciul de, trafic, de control de trafic. Eu am făcut propunerea ca prestatorii de servicii să fie obligați să ia oferte și de la alți uh, prestatori de servicii, comunicare, navigație, meteo, informații aeronautice. Însă să nu aibă obligația să separe în societăți diferite, așa cum este propunerea Comisiei, aceste servicii. Eu cred că, având în vedere că există schema de performanță, deci că prestatorul de serviciu de, trafic, de, cont de control de trafic are obligația să îndeplinească schema de performanță, nu știu dacă trebuie să ne preocupăm foarte tare cum ajunge la, la țintă el trebuie să ajungă la ținta care îi se, îi se uh, până la urmă uh, impune prin dialog. Cred că aceasta ar fi o, o soluție de, de compromis. La schema de, de performanță, cred că e foarte bine ca să existe ultimul cuvânt la comisie și să se țină cont uh, de țintele europene când se stabilesc țintele uh, naționale. Și cred că singura modalitate care există în acest moment, având în vedere situația cu, sta cu statele membre, singura modalitate de a implementa cerul unic european este prin tehnologie, prin implementarea sistemelor produse de SESAR, cercetate și uh, puse pe piață de către SESAR cred că aici trebuie să ă, stabilim foarte clar responsabilitățile există deja un regulament pentru deployment manager se referă însă doar la proiectele comune la common projects cred că trebuie extinsă responsabilitatea acestui deployment manager, manager și la celelalte proiecte astfel încât să existe coordonare și în același timp sincronizare în implementarea acestor proiecte și să nu ajungem din nou la mai multe situații de, de tipul data link. Când în aer s-a implementat, pe sol nu s-a făcut aproape uh, nimic. Și cred că în continuare trebuie să stabilim foarte clar responsabilitățile principalilor actori, celor care pot să coordoneze activitatea de uh, implementare a proiectelor sesar și în același timp să spunem de reorganizarea spațiului aerian network manager performance review body și deployment, uh, deployment uh, uh, manager. Cam astea sunt lucrurile pe care eu o să încerc să le uh, introduc în, uh, în amendamentele uh, mele. Aș vrea să repet ce spuneați, domnule director, țintele pentru safety nu au fost stabilite până acum și totuși cred că principalul lucru pe care trebuie să l facem este să avem grijă de safety și cred că ar trebui să insistăm asupra acestui lucru. Și știu că sunteți în negocierea celei de-a doua performanțe pentru schema de acelei de două perioade pentru schema de performanță. Eu sper să faceți în așa fel încât să nu se întâmple Uh, cum se întâmplă în acest moment după primul an din prima perioadă de performanță uh, unit rate-ul a crescut n-a scăzut deci trebuie să aveți grijă de acest lucru pentru că se spune că s-au făcut eforturi, că s-a mișorat. Însă dacă luați tot sistemul și adăugați banii pe care uh, companiile aeriene trebuie să se plătească în două mii paisprezece pentru două mii doisprezece da? veți vedea că uh, s a uh, scumpit de fapt nu s a ieftinit. mulțumesc. Hartelijk dank. Ik uh, vind het wel zo gepast om aan de rapporteurs. Mulțumesc. A fost într-adevăr uh, important să discutăm toate acestea, să explicăm. Domnul Sasoli, acum. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru munca depusă, pentru acest uh, regulament referitor la gestionarea sistemelor de navigație și a traficului, de, și a traficului aerian. Există cu siguranță dorința de a îmbunătăți rolul Agenției de Securitate Aviatică. Și aceste lucruri reies din normele de securitate și din necesitatea, din punctul meu de vedere, de a fi actor global într-o lume din ce în ce mai complexă, o lume în care trebuie să ne impunem. Nu vreau să intru în detaliile din text, Vom face acest lucru în 14 noiembrie. Însă, cred că avem o oportunitate foarte bună acum să îmbunătățim guvernanța acestei agenții, să restructurăm gestiunea ei astfel încât să se facă acorduri și cu alte agenții, să se, fac, să se pună în aplicare și acordul interinstituțional uh, din uh, din trecut. Conform acestui acord, uh, Comisia, Parlamentul și Consiliul au găsit un, o abordare comună la aceste agenții europene. Este un acord care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, dar are o abordare comună. Sunt incluse aici și progrese în multe domenii. Crearea unor agenții, alegerea sediilor, guvernanța, modul de lucru și utilizarea resurselor, modalitățile de control de asemenea. Obiectivul uh, regulamentului actual este să se atingă un nivel ridicat pentru securitatea aviației civile în Europa. Este vorba și de structura și guvernanța uh, agențiilor. Comisia dorește să redistribuie puterile între EASA, Eurocontrol și Comisie, deci dorește să facă schimbări aici, astfel încât EASA să se concentreze asupra reglementărilor tehnice și securității aviatice. Comisia s-ar uh, ocupa de aspectele economice și Eurocontrol s-ar uh, ocupa de aspectele operaționale, mai ales uh, fiind vorba de un operator de rețea. Cred că este important să consolidăm rolul EASA. Făcând asta, vom putea să creăm o agenție care să fie recunoscută ca un omolog de către celelalte agenții similare din lume. Deci, practic, ar fi un actor uh, la nivel global. EASA colaborează strategic cu Canada, Singapore, Israel și cred că acest lucru îi va, da un, îi va conferi un avantaj. Va fi vorba de schimb de informații și de bune practici. Și asta va oferi tuturor un avantaj. În ceea ce privește costurile pentru această agenție, și voi încheia după aceea, cred că aceste costuri nu ar trebui să crească, pentru că uh, acesta ar putea avea un efect domino asupra celelal celorlalte agenții europene. De aceea este important să găsim instrumente adecvate care să ne permită să evităm creșterea costurilor prevăzute. Bineînțeles, vă stau la dispoziție în cazul în care aveți întrebări în timpul dezbaterii. Vă mulțumesc. Pentru intervenția dumneavoastră trecem la celălalt vorbitor, domnul Crăcec de la CESE. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a mă adresa comisiei dumneavoastră. Pe scurt, referitor la SES2+, um, ne-am elaborat avizul referitor la acest dosar. Vom începe cu a, referi, a ne referi la reuniunea de la Vilnius. Pentru mine, cel puțin a fost... Um, eu credeam că SES2 Plus este acceptat de către statele membre, dar se pare că nu este așa. Uh, se dorește o separare și nu putem face asta, să separăm anumite elemente din, de restul, de produsul ca um, um, care este mobilitatea. Gestiunea traficului aerian este, face parte din asta. Um, autoritățile naționale nu dețin spațiul, uh, spațiul aerian Cred că uneori uh, descriem uh, actorii ca fiind izolați. Nu ar trebui să facem asta. Apoi, când ne uităm la condițiile în traficul aerian în general, uh, în calitate de utilizator final, companiile aeriene, situația este mm, groaznică. Suntem pe ultimul loc în lume în ceea ce privește eficiența și asta este important pentru că liniile aeriene sunt entități economice care trebuie să fie rentabile. Dacă nu sunt, despre ce fel de mobilitate mai putem discuta? Dorim să subliniem următoarele puncte pe, scurs, pe scurt. În primul rând, SES și SES 2 Plus fac parte dintr-un uh, proiect mai mare, piața unică europeană, și nu văd care ar fi motivul pentru care statele membre să se opună completării, finalizării pieței unice la nivel aerian. Apoi, uh, când este vorba de uh, gestiunea traficului aerian, nu înțeleg de ce am acceptat orice altceva decât bune, cele mai bune practici. Cele mai bune practici. De ce am permite ca acest sistem să fie atât de diferit de cele mai eficiente din lume? Când este vorba de eficiența implementării SES, sunt de acord cu ceea ce s-a spus da, ă, țintele de performanță nu au fost atinse, iar statele membre au fost penalizate pentru că nu au atins aceste obiective și nu este corect. Trebuie să schimbăm ă, abordarea. O abordare mai puternică de sus în jos, o mai bună aplicare, separarea serviciilor ca o opțiune, avem nevoie de o mai mare implicare a utilizatorilor ă, spațiului aerian. Avem nevoie ca organismul de revizuire a performanței să coopereze cu Comisia și avem uh, nevoie de controlul dumneavoastră pentru a revizui Convenția. Sperăm că Parlamentul va transmite un mesaj foarte clar uh, statelor membre. Da, dank u zeer. Helder en duidelijk. Vă mulțumim, a fost cât se poate de clar. Trecem la ceilalți colegi acum. Mă uit la ceas. Două minute am să vă rog uh, să vă restricționați. Domnul Rute dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Situația actuală cu 28 de sisteme diferite de navigație, mai mult de 60 de centre de, trafic, de control de trafic aerian este negativă. Pasagerii au de suportat uh, întârzieri și costuri crescute. Și, în plus, există probleme operaționale grave cu care se confruntă companiile aeriene. Iar asta duce și la emisii de CO2 mai mari. Deci, um, întrebarea care, pe care mi-o pun este de ce se comportă astfel statele membre când este vorba de implementare? Eu cred că motivul este cât se poate declar. clar. În statele membre avem monopoluri naționale și cred că asta înseamnă că, practic, avem de-a face cu protecționism în anumite uh, profesii. Există interese um, care sunt apărate și acest lucru merge mână în mână cu faptul că uh, se mențin și anumite stereotipuri și prejudecăți. Eu cred că asta joacă un rol. Implementarea cerului unic european este ceva cu o importanță atât simbolică cât și practică. Am trei întrebări, pe scurt, ce am să, mă, am să încerc să fie cât se poate de scurte. În ceea ce privește separarea juridică a serviciilor de sprijin, dacă ne uităm la calea ferată și alte um, domenii, au părut să existe mari probleme de implementare. Eu cred că sursa problemei nu este că serviciile nu sunt independente. Cred că statele membre nu își respectă responsabilitățile. Dacă mecanismele de performanță sunt mai bune și e sprijin mai bun, nu trebuie să impunem separarea tuturor în ceea ce privește măsurile pentru autoritățile naționale de supraveghere, care sunt foarte importante pentru cerul unic european, aș spune următorul lucru. Dacă acceptăm că va dura șapte ani, nu se vor schimba lucrurile foarte mult în următorii șapte ani și mie mi se pare că este o perioadă prea lungă. Apoi, când este vorba de anumite sectoare specifice și industrii ce țin de acestea, cei care lucrează în aceste sectoare vor fi sub foarte mare presiune, nu numai din cauza implementării cerului unic european, ci din cauza evoluțiilor tehnologice care sunt cât se poate de aproape. Deci dacă dorim să uh, avem un regulament care să asigure um, rentabilitatea, trebuie să facem tot ce putem și pentru a uh, proteja capitalul uman din acest sector. Sunteți de acord că trebuie să luăm asta în considerare? Mulțumesc. În numele PP, domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentare. Am o senzație de deja vu în această dezbatere. Suntem într-o situație în care am avut un acord cu Consiliul și Comisia și statele pur și simplu nu-și respectă acest angajament. Uh, și mă întreb, legislația actuală se aplică încă, propunerea dumneavoastră o va îmbunătăți, dar asta nu schimbă nimic la situația de fapt. Ce consideră Comisia că, va face, că ar trebui să facă în această perioadă de tranziție? Va permite statelor să continue cu acest comportament sau va aplica um, anumite proceduri cât se poate de posibile um, pentru a depune oarecare presiune? pentru că statele membre fie trebuie să accepte ceea ce avem acum sau ceva nou. Nu suntem în situația în care să nu fie nimic. Avem o țintă care ne permite să fim mai eficienți, mai siguri, mai ecologici și să și uh, economisim costuri. Chiar nu înțeleg de ce acest lucru nu se pune în aplicare. Așadar, de aici a doua mea întrebare. Cunoaștem obstacolele principale în statele membre. Au fost menționate cât se poate declar. Capitalul uman trebuie să fie menținut și bineînțeles că acesta își are prețul său. Trebuie ca acesta să fie menținut. Dorește ca Comisia să abordeze aceste subiecte? Apoi, pentru anumite state membre, cred că este mai important subiectul venitului uh, Um, decât subiectul cooperării la nivel european, pentru că aceste venituri sunt importante. Am văzut asta cât se poate de bine la exemplul Maastricht. S-au dat răspunsuri la anumite puncte și dacă cunoaștem aceste slăbiciuni, ar trebui să le abordăm direct. Încă un punct, ar fi multe de spus, dar încă un punct. Spațiul aerian împărțit în ceea ce înseamnă securitate la nivel național, dar și trafic aerian. Comisia are o abordare proactivă la acest subiect. Știm foarte clar că ne uităm în Europa Centrală și vedem cât spațiu aerian rămâne. Um, acest um, lucru devine o problemă de securitate națională. Încă un aspect am avut uh, raportul coordonatorului uh, nostru, l-am citit uh, foarte bine, dar am citit și printre rânduri, pentru că dumnealui, în calitate de coordonator, s-a exprimat mai diplomatic decât ar fi făcut-o în calitate de deputat. Dar un lucru este foarte clar, țările nu vor asta. Asta este ultima mea întrebare. Care este argumentul dumneavoastră de a fi acum mai optimist, de a convinge uh, țările să accepte acest lucru? Aveți ascuns un băț după ușă sau aveți, uh, uh, sau aveți uh, soluții reale? Mulțumesc și acum uh, doamna Meissner, vă rog. Mulțumesc. În principiu, pot să fiu succintă uh, pentru că Matiu s-a referit la multe lucruri care mă interesează și pe mine. Într-adevăr, noi la Parlamentul European am spus cu toții că nu acceptăm ca dacă avem nevoie de un spațiu aerian european care să fie mai eficient, uh, Uh, ca toate statele membre să semneze și până la urmă nimeni să nu implementeze nimic. Și este inacceptabil acest lucru și așa s-a întâmplat. Deci înțeleg că Comisia a venit cu o nouă propunere, dar m-a uimit faptul că statele membre au spus că um, vai, această propunere a venit prea repede, noi chiar vreau să implementăm uh, vechea propunere. Înțelegem destul de greu aceste lucruri. Știu, bineînțeles, că statele membre sunt organizate în mod diferit la, în ceea ce privește întregul sistem. Și asta duce și la probleme. Știu că între Germania și Franța uh, au existat astfel de probleme, dar nu se poate să fie numai aceasta cauza pentru care să nu ajungem la un uh, cer unic european. Deci, aș dori să vă întreb ce dorește Comisia să facă. Uh, propunerea a devenit mai strictă, deci dacă asta pune lucrurile în mișcare, foarte bine, dar Iată, s-a vorbit despre capitalul uman, sunt lucrători în acest domeniu și trebuie să nu uităm acest lucru. Dacă vrem să acționăm eficient la nivel european, trebuie să ne punem, în, să ne punem problema uh, dacă fiecare stat membru trebuie să-și mai păstreze propria uh, instituție și, sau nu ar trebui mai degrabă să se facă o uh, redistribuție a sarcinilor. Apoi, pentru că s-a referit, pentru că au fost referiri la unbundling, Uh, cunoaștem asta din calea ferată și aici am încercat să uh, comparăm care stat membru are ce fel de sistem și care ar putea fi o bună practică ce ar putea fi transferată la întregul spațiu european și poate că ar trebui să facem asta mai mult și aici. Și încă un lucru, avem deja cooperare, știu de exemplu Franța-Italia, colaborează, dar cele două state nu sunt în același uh, fab. Poate că ar trebui să ne gândim și la asta. Iată, până la urmă tot mi-au trebuit uh, două minute. Mulțumim și, în ultimul rând, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, Comisiei pentru prezență. Este o discuție interesantă și aș dori să-i mulțumesc domnului Marinescu, care a început uh, să se ocupe de acest subiect. Dar uh, Trebuie spus că acest uh, această discuție a început în urmă cu mai bine de 10 ani. Totul ține de voință politică și majoritatea oamenilor înțeleg că pentru a uh, schimba structuri mari este nevoie de eforturi mari. Eu nu mă dau înapoi de la așa ceva. Eu sunt uh, destul de eurosceptică, dar um, nu văd o problemă de suveranitate uh, când este vorba de spațiul aerian. Regatul Unit sprijină ideea uh, cerului unic european, dar și uh, Sezar, pentru că toate acestea fac parte dintr-un mare pachet. Nu putem avea una fără cealaltă. Avem nevoie de amândouă. Suntem producători uh, de înaltă tehnologie, dorim să ne vindem produsele Sezar întregii lumi, suntem în concurență cu Statele Unite Trebuie pur și simplu să ne apucăm uh, să mergem în direcția cea bună. Nu vă invidiez poziția, dar cred că trebuie să fiți mult mai dur. Sunt 28 de state membre în Uniunea Europeană. Chiar și cele care au uh, aderat după acordul referitor la cerul unic european, sunt de acord cu asta. Nu puteți accepta argumente de genul e prea greu. Ne-am întâlnit cu sindicatele și am fost cu domnul Marinescu și am discutat cu ei și uh, ei înțeleg lucrurile, înțelegem și noi situația lor, dar ne uităm la ceva care este pe termen lung, uh, centrele de uh, control de trafic aerian și așa mai departe. Dar până la urmă trebuie să ne uităm la clienți, industria de ce consumatorii noștri din Europa plătesc mai mult pentru biletele de avion decât trebuie să plătească. Fie suntem competitori la scară globală, fie nu suntem nimic. Dacă putem să reducem consumul de, carbure, de carburanți, dacă putem să avem rute directe, dacă putem face toate aceste lucruri în mod rezonabil și pragmatic, Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să uh, facă la fel cum am făcut noi Regatul Unit, să privatizeze tot. Nu spun că așa trebuie făcut. Uh, și, și Comisia spune acest lucru. Acest lucru uh, se poate face prin sectorul public sau prin orice alt mod. Nu există un anume mod de a face lucrurile. Însă statele membre trebuie să renunțe la mofturi și să se pună pe treabă, pentru că uh, fie facem ceva, fie ne pierdem timpul și pierdem timpul tuturor. În ceea ce privește utilizarea flexibilă a spațiului aerian, unele state au o utilizare flexibilă a spațiului aerian de zeci de ani. Dacă nu este folosit de către domeniul militar, este folosit în domeniul civil. Avem încă state membre care nici măcar nu permit ca, util, ca uh, spațiul aerian civil să fie utilizat pentru a reduce aglomerația sau cel militar când nu este utilizat. Îmi pare rău, Peter, da, Peter dar uh, PPE-ul și socialiștii vorbesc despre asta de o oră. Președintele, știu că e foarte important, dar ați depășit deja uh, timpul. Închei, imediat, da. De aceea am făcut un raport din proprie inițiativă care a fost sprijinit de către întreg Parlamentul. Așadar, ca să închei, cred că ceea ce s-a spus este important și ceea ce aș vrea să știu de la Comisie este cum veți uh, propulsa acest uh, dosar. Prea mult se tergiversează lucrurile, nu înaintăm și asta costă pe toată lumea, industria și uh, afacerile noastre. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare. Domnul Rüte, cred că mai avem 10 minute timp. Au, vi s-au adresat întrebări și comentarii. Poate că ați putea dumneavoastră acum să răspundeți. La 12.30, în schimb, trebuie să încheiem. Vă rog. Și un microfon. Vă rog să vă uitați și la ceas în timp ce vorbiți. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru o dezbatere bogată și interesantă. Mai întâi dați-mi voie să încep prin a face un comentariu de natură generală care reia o parte dintre comentariile care au fost făcute. Domnul Marinescu, domnul Cașcec, doamna Foster s-a referit la aceste lucruri. Noi ne aflăm aici pentru a crea un mediu pentru toate companiile aeriene europene, uh, pentru că acestea să poată supraviețui. Avem un sistem care într-o anumită măsură, este structurat astfel încât costurile pentru companiile aeriene sunt prea ridicate, companiile aeriene nu câștigă bani și din această cauză riscăm ca la un moment dat uh, să uh, pierdem uh, funcționalitatea hub-ului european. Până la urmă, la asta se reduce totul. Într-o anumită măsură, cred că uh, S-ar putea să încheiem uh, cu 5 minute mai târziu dacă e să analizăm și restructurarea companiilor aeriene. Uh, cred că acesta este mesajul politic uh, pe care trebuie să îl transmitem statelor membre. Domnul Arnescu avea dreptate când spunea că Probabil trebuie să ne gândim mai mult la abordarea de sus în jos. Această abordare, într-o anumită măsură, clarifică destul de bine uh, cine ce face, cine parte răspunderea și, uh, până la urmă, la asta se referă SES 2+. Uh, sunt gata să văd ce veți trece în amendamente și apoi eventual cum am putea uh, să insistăm uh, mai mult pe ceea ce ne interesează. E clar că suntem gata să purtăm o dezbatere în legătură cu serviciile esențiale și serviciile neesențiale, să înțelegem care sunt cele esențiale și care sunt uh, cele neesențiale. Ați menționat comunicarea și navigația. Uh, și eventual ar trebui să mai analizăm pentru a vedea cum putem uh, să structurăm lucrurile. Oricum, în această perspectivă suntem foarte deschiși. Uh, am saltat uh, insistența dumneavoastră cu privire la schema de performanță. Comisia trebuie să poată să aibă ultimul cuvânt. În ceea ce privește tehnologia, nu cred că trebuie să mă adaug multe la ceea ce ați spus dumneavoastră împărtășesc în, în totalitate îngrijorările dumneavoastră cu privire la uh, obiectivele stabilite pentru securitate. Domnule Sasuli, M-a bucurat faptul că analiza dumneavoastră merge în acea, aceeași direcție cu a noastră. Trebuie să devenim punctul global de referință pentru siguranța uh, aviației, pentru chestiunile care țin de mediu. Trebuie să uh, consolidăm uh, EASA. Cât privește costurile, aș dori să vă împărtășesc un gând am transferat funcții de la Eurocontrol la EASA. Ei erau plătiți inițial de către utilizatori. Dacă nu găsim o cale prin care să putem păstra în continuare acest principiu, utilizatorul plătește, Uh, va trebui să găsim niște căi prin care să mobilizăm uh, alți bani uh, ai contribuabililor. Deci trebuie să vedem puțin cum ar putea fi structurate mecanismele. Pentru că există anumite funcții care în mod cert de exemplu ATM-ul sau întreaga chestiune a supravegherii, pot fi transferate de la Eurocontrol la IAZA. Nu cred că trebuie să mai fac comentarii în legătură cu cele spuse domnul Kravciuc, pentru că am avut aceeași poziție și dumneavoastră v-ați uh, axat mai mult pe uh, natura politică a argumentelor, adică ați dat în considerare ceea ce s-a întâmplat la Vinius. Apoi, capitalul uman este uh, esențial. Cu toții, uh, cu toții suntem de acord că trebuie să păstrăm capitalul uman în Uniunea Europeană. Controlului de trafic aerian sunt o mare componentă a acestui uh, uh, bun pe care îl avem. Și aici mă refer la cunoștințele lor și expertiza de care dau dovadă. Dacă ne gândim la sistemul Statelor Unite și îl comparăm cu cel al Uniunii Europene, ei bine, nu sunt uh, uh mult mai mulți controlori de trafic aerian în Europa uh, față de Statele Unite dar sistemul european încă este mai eficient și mai ieftin, datorită faptului că este organizat altfel. Deci, până la urmă, nu trebuie să ne gândim la reducerea numărului de controlori de trafic aerian. Acest lucru trebuie să fie înțeles foarte clar. Nu la asta se reduce totul, ci sistemul european trebuie să fie mai eficient. Wir haben Vertragsverletzungs Procedura de încălcare a tratatului, infringement, uh, există și vom uh, continua să o aplicăm în paralel cu discuția privind noua legislație. Dar mi se pare că este până la urmă singura armă pe care o avem în ce privește blocurile de spațiu aerian uh, funcțional, în ceea ce privește regimul de performanță și așa mai departe. Doar așa Uh, putem vedea dacă nu cumva putem să mânuim arma procedurii de neîndeplinire a obligațiilor din tratat. Și știți foarte bine că noi pe planul acesta suntem întotdeauna foarte... Uh, că știți foarte bine că curtea întotdeauna este foarte activă pe planul acesta și are grijă ca comisia să-și respecte obligațiile. În ce privește împărțirea spațiului aerian, îmi lipsește cuvântul în limba germană, este vorba despre enhanced flexible use of airspace. Deci trebuie să avem o abordare mai flexibilă decât până acum. Am fost flexibili și până acum, dar trebuie să fim și mai flexibili în materie de spațiu aerian. Și aici un rol foarte important îl joacă Eurocontrolul. Trebuie să consolidăm rolul Eurocontrol ca network manager. Doamna Meissner, încep cu ultimul aspect, cooperarea dintre Franța și Italia. În fapt, în cadrul uh, Single European Sky 2 am făcut greșeala de a defini faburile. Și iată, brusc trebuie să coopereze toată lumea cu toată lumea, fie că se vrea acest lucru, fie că nu. Noi în SES 2 Plus tocmai asta propunem, flexibilizarea. Deci pe lângă structurile FAB vor exista și alte forme de cooperare mai firești. Noi asta ne dorim și din acest punct de vedere eu cred că venim cu un răspuns la întrebarea dumneavoastră. La celelalte întrebări cred că am răspuns deja răspunzându-i domnului Groș. Doamne Foster, îi pot spune că înțeleg foarte bine ce înseamnă expresia waffle shop. Și mă simt și eu câteodată la fel de frustrat ca dumneavoastră de această perspectivă. Dar ce încercam eu să vă spun este că procesul acesta a fost foarte, foarte lent. E clar că nu este satisfăcător rezultatul la care am ajuns, dar s-au făcut anumite progrese. A fost mișcare. Și în ultimii ani, deși cu ceva întârziere, am putut constata aceste ameliorări. Și pro- probabil că așa sunteți dumneavoastră, să poate că sunteți pesimistă și vedeți jumătatea goală a paharului, eu văd întotdeauna jumătatea plină a paharului, iar acum e clar că trebuie să-l umplem și mai mult. Este o abordare pe doi piloni, facem propuneri suplimentare și în același timp ne bazăm pe acțiunea în neîndeplinirea obligațiilor din tratat. Sper, domnule președinte, că am putut răspunde la majoritatea întrebărilor. Thank you very much for being here and giving such a... Vă mulțumim că ați venit, spune domnul președinte, vă mulțumim pentru că ați făcut o prezentare atât de cuprinzătoare în legătură cu acest subiect. Mulțumesc tuturor colegilor pentru faptul că a fost răbdători cu mine. Mulțumesc și interpreție, spune domnul președinte. Reluăm la ora 15 cu mini-audierea cu privire la serviciile portoare. Poftă bună!